Bonjour à toutes et à tous. Nous... Bună ziua tuturor. Vom începe imediat ședința. Este un privilegiu pentru noi să primim în numele Comisiei pentru Dezvoltare pentru această ședință comună DV-AFET um, pe colegii noștri pentru a discuta despre situația din Siria. Uh, discutăm uh, despre această situație și, de, și despre impactul ei asupra întregii regiuni. Situația um, în zonă, după cum știți, este groaznică și ne e greu să ne închipuim că se poate deteriora și mai mult. Dar asta se va întâmpla pentru că vine iarna și violențele se uh, intensifică. Deja există 2.200.000 de refugiați, dintre care mulți copii ne temem că se va pierde o generație. Țările vecine Siriei trebuie și ele să suporte obligații din ce în ce mai mari de primirea refugiaților. Aceste țări trebuie să primească din partea comunității internaționale tot sprijinul posibil pentru a le permite să-și mențină frontierele deschise. Împreună, Uniunea Europeană și statele membre sunt principalii um, donatori în regiune. Până acum au dat uh, peste 2 miliarde de euro, o sumă care nu este neglijabilă, dar care rămâne mult inferioară nevoilor. Acum voi da cuvântul copreședintelui meu, domnul Fiorello Provera, în numele Comisiei AFET. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Um, faptul că criza din Siria continuă are un impact grav asupra structurilor sociale, politice și economice din această țară. Acest lucru impune din partea noastră o intervenție pe termen lung, cu caracter global, care nu trebuie să răspundă doar nevoilor urgenței umanitare. Trebuie să continuăm cu o acțiune politică și diplomatică cu obiectivul stabilității întregii regiuni și care să se extindă la diferiții actori, la diferitele minorități cu un rol în acest conflict, care vor participa pe viitor la reconstrucția țării. Această coordonare internațională este esențială pentru a pune în aplicare programe concrete sprijinite de toată lumea, pentru ca într-o zi să se poată reconstrui viitorul Siriei și pentru a stabiliza țările din regiune care au primit atât de mulți refugiați. Nevoia de o abordare globală este demonstrată de prezența Comisiei, a principalelor agenții ale ONU, care sunt reprezentate azi aici, pentru a discuta posibile noi strategii de ajutor uh, pentru Siria și țările vecine. Nu trebuie să uităm uh, nici faptul că soluția uh, um, crizei din Siria este, trebuie să fie în primul rând politică. Și în acest sens este foarte oportună prezența secretarului general al Serviciului pentru Acțiune Externă, domnul Mimon, pe care îl salut, care tocmai s-a întors de la Geneva. Domnul Vimon ne va informa despre perspectivele pentru perspectiva de la Geneva 2. Înainte de a da cuvântul doamnei comisar Georgieva pentru a ne vorbi despre rezultatele ședinței din această dimineață cu principalele organizații internaționale privind ajutoarele pentru Siria, aș dori în numele tuturor să adresez un apel să cer eh, liberarea doamnei eh, Razan Zitune, premiul Saharov al Parlamentului European, care a fost răpită în Siria împreună cu soțul, și uh, nu avem nicio veste de la ei, nu știm care le-a fost soarta. Uh, acum uh, dau cuvântul invitaților noștri uh, și rog să facă prezentări foarte concise pentru a permite o dezbatere cât mai lungă și întrebări-răspunsuri uh, cu participarea colegilor. Mulțumesc! Uh, I want to... Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc din suflet. Se mulțumesc uh, doamnei Jolie, domnului Provera, celor doi copreședinți de astăzi, de fapt să mulțumesc tuturor eurodeputaților care au fost activi și ne-au sprijinit de-a lungul miilor de zile de conflict armat din Siria. Există oameni care suferă în Siria, dar și în țările din imediata apropiere a acestui stat. E vorba de o criză extraordinară. În primul rând, problema este a sirienilor, care se luptă unii cu alții, dar e și o criză care ne apasă pe noi, fiindcă, deocamdată, iată că nu am reușit să ne unim în așa fel încât să reușim să exercităm presiunea adevărată în Siria, în așa fel încât conflictul să se sfârșească de dragul cetățenilor și de dragul stabilității. Data de 22 ianuarie este importantă. Vor începe negocierile de la Geneva. Noi, uh, cei din Comisia Umanitară, nu putem decât să ținem pumnii în așa fel încât aceste negocieri să mm, aducă pacea, pentru că doar așa criza siriană va lua sfârșit. Permiteți-mi să vă informez cu privire la ce s-a întâmplat în această dimineață. Ne-am întâlnit cu uh, șefii de la agențiile umanitare ONU, ICRC, UNDP și uh, Banca Mondială, de fapt uh, și cu principalii donatori care sprijină poporul sirian. Reuniunea s-a axat pe trei probleme. În primul rând, un răspuns comprehensiv la această criză De ce spun comprehensiv? Pentru că e un conflict care are drept țintă Siria și țările învecinate. E nevoie de asistență pentru dezvoltare, ajutor umanitar, uh, sprijin macroeconomic, uh, mai ales pentru Iordania și pentru Liban. Am depus eforturi considerabile în așa fel încât ajutorul umanitar să ajungă acolo unde trebuie, la comunitatea care e vizată și ne dorim să salvăm vieți, dar totodată să aducem stabilitate în regiune. Vreau pe această cale să mulțumesc agențiilor umanitare de ajutor pentru dezvoltare, pentru tot ceea ce au făcut, pentru că astăzi, iată, astăzi avem un răspuns comprehensiv, o strategie pentru criza umanitară din Siria. Mulțumesc mult și europenilor, pentru că noi am fost cei care am avut primii inspirația de a spune că, dată fiind natura dificilă a acestei crize și dat fiind impactul regional, nu este suficient să ne rezumăm și să, să ne limităm, mă scuzați, la ajutorul umanitar, ci trebuie să sprijinim comunitățile locale, țările din regiune. Și apoi am discutat și despre problema finanțării. ONU, săptămâna aceasta luni, a promis 6,5 miliarde de euro pentru acțiuni în Siria, dar și în Uh, statele din uh, vecinătatea Siriei. Vedeți că realitatea este una tristă. Nevoile sunt uh, cât se poate de dramatice în regiune. E vorba de aproape 10 milioane de oameni, 9,3 milioane de oameni care au nevoie de ajutor acum. Sunt oameni strămutați, 6,5 milioane de oameni în Siria. Sunt oameni strămutați în țările învecinate, 2,3 milioane. Și acum e și iarnă. Și ați putut vedea în diverse reportaje ce se întâmplă cu oameni care nu doar au o situație foarte, foarte grea, dar mai trebuie să trăiască acum și în condiții aspre, din punct de vedere meteorologic. S-a discutat foarte mult și despre garantarea accesului, pentru că pentru oamenii din Siria, mai ales din uh, regiunile disputate, banii chiar nu fac nicio diferență dacă nu reușim să oferim ajutor direct acestor oameni, dacă nu le dăm șansa să să trăiască. E o situație foarte critică. E important să exercităm odată presiune politică, să fim angajați politic, să discutăm cu părțile implicate în conflict, dar în același timp nu trebuie să ne pierdem speranța. Consiliul de Securitate ONU, în cele din urmă, va reuși să găsească o soluție umanitară, axându-se foarte mult pe garantarea accesului. La aceeași reuniune am discutat și despre un segment cât se poate de vulnerabil în rândul populației, copiii. Și vreau să mulțumesc UNICEF-ului pentru faptul că a conturat un program important, No Lost Generation. Este un program orizontal pentru ca în Siria să se ofere protecție copiilor, acces la educație, uh, lupta împotriva poliomielitei și așa mai departe. Vrem ca toți copiii să aibă o speranță pentru viitor, să aibă acces la educație, să beneficieze de măsuri de protecție într-o manieră exhaustivă. Și, la final, repet un lucru pe care adesea l-am spus. Când mă gândesc la conflictul sirian, închid ochii și văd automat chipul unui copil. Nu este un, niciun soldat, niciun rebel, ci de fiecare dată un copil. Și mă tem că acum am ajuns într-un uh, Uh, punct de cotitură. Pentru că avem pe 15 ianuarie uh, o reuniune în Cuveit pentru a strânge mai mulți bani, avem multe alte evenimente de acest gen, vrem o mobilizare generală, inclusiv din partea Parlamentului European, în așa fel încât presiunea să fie una cât se poate de reală și să existe la final apetență pentru pace. Vrem ca mm, președintele Barroso să ofere sprijin în combaterea conflictului, dar să ofere ajutor în special copiilor, pentru că ei sunt cei care vor trebui să reclădească țara la finele conflictului. Pentru noi aceste subiecte sunt foarte importante. Vreau să vă spun la final că, din punct de vedere moral, e corect să îi ajutăm pe sirieni să ajutăm țările din uh, vecinătatea Siriei. Dar e vorba de mult mai mult decât atât. Este și în interesul nostru să facem asta, pentru că dacă nu acționăm acum cu hotărâre, o explozie în regiune va avea consecințe oribile pentru întreaga lume în general, dar în special pentru noi cei din Europa. Deci, odată, din motivele juste din punct de vedere moral, dar și în interes propriu, trebuie să ne mobilizăm și să uh, recurgem la acțiune. Mulțumesc! Merci beaucoup, madame. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru această mărturie extrem de impresionantă. Dau acum cuvântul subsecretarului general al Națiunilor Unite pentru afaceri umanitare și pentru ajutor de urgență, doamna Valerie Amos. Aveți cuvântul 3 minute. Domnilor președinți, vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat, mi dat ocazia să mă adresez Parlamentului European astăzi. Uh, to you earlier. This is a crisis which we refer to as the Syria. Este o criză uh, nu doar în Siria, ci o criză regională cu implicații pentru pacea și securitatea în întreaga lume, cu un impact direct asupra Uniunii Europene. Crește radicalizarea în Siria. Astăzi, aproximativ 1200 uh, de grupuri operează în această țară și mulți cu, cu um, trupe străine. Multe dintre aceste persoane vin din țările Uniunii Europene. Vedem și care este impactul uh, la nivelul fluxurilor de, fluxurilor de refugiați uh, Uh, refugiați din Siria care încearcă să ajungă în Uniunea Europeană. Doamna comisar Gheorgheva ne-a dat cifrele, dar pe lângă aceste cifre nu trebuie să uităm problemele refugiaților palestinieni din Siria, care sunt și ei afectați mult de această criză. Accesul uh, este redus, există tot felul de piedici pentru a ajunge la cei care au nevoie de ajutorul nostru în Siria. Astfel, comunitățile nu pot să beneficieze de serviciile de bază. 250 de oameni, 250 de mii de oameni în comunitățile asediate um, nu pot beneficia de ajutorul nostru și 2,5 milioane de oameni se află în zone greu de, uh, în care e greu de ajuns. Și peste 2 milioane de, uh, de refugiați în țările vecine sunt uh, afectați nevoile de finanțare sunt din ce în ce mai mari și vor crește în 2014 aproape 6,5 miliarde de dolari, uh, deci mult mai mult decât bugetele donatorilor și uh, este pusă în situație de risc ajutorul de urgență pentru alte regiuni. E nevoie de acești bani pentru a asigura siguranța alimentară, pentru a asigura uh, îngrijirile de sănătate, uh, apă potabilă, um, educație și așa mai departe pentru aceste persoane am reușit uh, să aducem un ajutor substanțial în ciuda uh, mediului uh, foarte dificil al securității în Siria Programul Alimentar Mondial a hrănit 3,4 milioane de oameni și um, 10 milioane de oameni au primit apă potabilă. Au fost vaccinați milioane de copii, există multe echipe medicale mobile pe teren uh, și acestea au putut, uh, um, peste 3,2 milioane de oameni au fost uh, ajutați cu um, alte obiecte decât alimente. Uh, sprijinul uh, Parlamentului European și al Uniunii Europene este esențial pentru um, a sprijini acțiunea noastră pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Acum dau cuvântul domnului înalt comisar pentru refugiați, domnul Antonio Guterres. Trei minute, vă rog. Mulțumesc. De ieri, 2 milioane 300 și ceva de mii de refugiați au fost înregistrați în țările învecinate Siriei. Mai bine de jumătate din acești refugiați sunt copii. Și vreau să vă spun că niciodată n-am văzut copii mai traumatizați decât uh, cei pe care i-am identificat acum în taberele de refugiați. Uh, sunt mai multe femei decât bărbați și multe dintre femeile pe care le-am întâlnit au fost victime ale mm, abuzului sexual, uh, violenței sexuale, au fost violate și acest lucru este inacceptabil. Acești oameni au nevoie de alimente, protecție, adăpost, uh, servicii sanitare, um, servicii um, de educație și așa mai departe. Dar sunt peste tot lacune și aceste lacune sunt ușor identificabile acum, iarna. Sunt neajunsuri pentru că există oameni în aceste tabere care în continuare suferă, chit că de-abia ce au scăpat de o altă suferință la ei acasă. În ciuda tuturor acestor realități, iată că nu am reușit să uh, le oferim acestor oameni mai mult. Deschiderea granițelor nu înseamnă că acești oameni primesc absolut uh, tot ceea ce au nevoie. Și atunci apar probleme, apar uh, căsătorii uh, forțate la o vârstă foarte fragidă, apar, uh, apare munca în rândul copiilor și multe alte probleme de acest gen. De aceea trebuie să mergem în regiune și să sprijinim acele state care și-au deschis frontierele. Nu vă puteți da seama ce impact există la nivelul economiei, la nivel social și la nivelul securității. Libanul deja um, are 25% din populație, populație siriană. Recent m-am deplasat uh, la frontiera dintre Siria și Liban, în uh, zona de conflict și pot să vă spun că într-un oraș micuț din regiune erau 30.000 de uh, libanezi și mai bine de 50.000 de sirieni. E o proporție devastatoare. Ceea ce se întâmplă acum uh, E foarte grav și de aceea e nevoie de solidaritate din afară pentru ca toți cei de acolo să facă față provocărilor. De asemenea, e și o răspundere morală pe care o avem în fața acestor oameni, după cum spunea doamna comisar. Dar avem și interesul propriu. Conflict, conflictul acesta are un efect de contagiune în Liban. Vedem ce se întâmplă și în Irak și cât mulți oameni își uh, pierd viața din cauza tocmai acestui efect de contagiune. Problema aceasta nu e deloc uh, rezolvată în regiune. De fapt, totul e un butoi cu pulbere acolo, știm prea bine. Așa cum spunea și doamna comisar, riscăm să avem o explozie adevărată. Mii de luptători din Siria vin din țări europene. Ei se vor întoarce la un moment dat. Și dacă nu oferim un sprijin adecvat refugiaților sirieni, oamenilor strămutați în interiorul uh, Siriei, vom avea de pierdut. Dacă comunitatea internațională nu ajunge la un numitor comun și nu oprește acest război, prețul pe care îl vom avea cu toții de plătit va fi unul mult prea scump. Mulțumesc, domnule Guterres. Dau acum cuvântul domnului director executiv al UNICEF, domnul Anthony Lake. Intervenție fără microfon. Oh, sorry. There we go. Thank you. This is a este vorba despre o catastrofă umanitară în creștere și creștere, crește mult mai repede decât putem noi să o controlăm. și trebuie să le spunem celor care pot să oprească această tragedie că a fost suficient până acum. Și în multe feluri această criză îi afectează pe copii și mulțumesc, doamnei comisar, că am vorbit despre acest lucru. Un milion de copii sunt deja refugiați în țările străine, în uh, zone care deja se confruntă cu sărăcia și inegalitatea. Trei milioane de copii în Siria și refugiații de peste graniță nu merg la școală sau nu merg în mod regulat. Acestea nu sunt doar cifre, sunt, este vorba despre viitorul acestor copii. Este vorba despre copii, așa cum sunt fiicele, fii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră. Gândiți-vă că fiicei dumneavoastră îi se refuză să meargă la școală sau va uita tot ce a învățat pentru că nu mai poate să meargă. Imaginați-vă că fiul dumneavoastră vede lucruri pe care niciun copil nu trebuie să le vadă. Gândiți-vă cum este să fii refugiat copil în Liban iarna, trăind într-un cort. Oamenii acolo se adună în, în jurul uh, sobelor ca să, ca să se încălzească. Există foarte multe epidemii. Aceasta este mai mult de o criză umanitară. Acest, este vorba despre viețile acestor copii care sunt amenințate și cu ei, cu viețile lor, întregul viitor al țărilor. Viitorul Siriei va fi clădit de copiii aceștia care acum nu merg la școală, care nu sunt protejați așa cum trebuie, care nu primesc vaccinurile uh, Ehm, nu primesc hrana de care au nevoie și așa mai departe. Vor fi sănătoși acești copii, vor fi bine hrăniți, vor avea educația necesară și aptitudinile necesare pentru ca ei să poată să reconstruiască țara în care se vor întoarce într-o zi. Vor reuși să aibă un spirit de reconciliere în sufletul lor la sfârșitul conflictului. Dacă răspunsul este nu, atunci ne confruntăm cu o amenințare. O întreagă generație condamnată la neajutorare și la ură. Ne putem aștepta la o generație de copii care nu au atitudinile, aptitudinile necesare și nu au maturitatea necesară pentru a continua în viață. Lucru care va afecta viitorul țărilor. O generație de tineri și copii dezamăgiți și furioși care vor crește crezând că violența este un lucru normal vor considera că sunt, că sunt vulnerabili, că nu mai au nimic de pierdut și vor dori să se răzbune. Și riscurile nu se limitează la Siria. Fără alternative, această dezamăgire, această furie poate să amenințe stabilitatea întregii regiuni, care este deja volatilă. Atunci când uh, guvernele gazdă, UNICEF și partenerii noștri au aflat despre ce se întâmplă acolo, despre felul în care se desfășoară lucrurile, am hotărât să îi ajutăm prin, uh, prin școli, prin uh, cursuri, prin vaccinuri, prin ajutor umanitar. Făcând acest lucru, nu salvăm doar vieți, noi îi pregătim pe acești copii și tineri să reconstruiască viitorul Siriei și al regiunilor. Acest lucru nu este important doar pentru ei. Oricum, acesta ar fi un motiv suficient, dar e important și pentru noi și pentru Bruxelles, pentru Belgia, pentru Europa, pentru toți oamenii din lume și pentru copiilor. Pentru că pe toți ne afectează ce se întâmplă în această regiune. Deci mulțumiri Parlamentului European, mulțumim cetățenilor europeni pentru ă, mulțumim și ONG-urilor și agențiilor ONU care acționează la fața locului Nu vă mulțumesc pentru sprijinul acordat UNICEF, ci pentru sprijinul acordat acestor copii pentru care lucrăm toți. Mulțumesc din nou! monsieur Lake. Mulțumesc, domnule Lake. Dau acum cuvântul doamnei director executiv a Programului Alimentar Mondial, Ertarin Cuzan. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc, domnule președinte Provera și mulțumim și doamne comisar. Stimați membrii Parlamentului European, de când am vorbit ultima dată în septembrie, criza foametei din Siria uh, s-a, uh, este din, a devenit mai profundă. Noi acordam ajutoare alimentare pentru 3 milioane de persoane. Luna aceasta numărul a crescut la 4 milioane. Avem în continuare obstacole în calea acestor ajutoare și trebuie să găsim noi metode de a reacționa în fața acestor nevoi aflate în creștere. Programul nostru a făcut o evaluare a nevoilor de hrană și ne confruntăm cu o problemă cu stocurile. Cam 6,3 milioane de oameni au nevoie critică de hrană acum. Încercăm să ne îmbunătățim prezența la fața locului și să monitorizăm care sunt efectele acțiunilor noastre. Dorim ca luna aceasta ajutoarele să ajungă la 4,25 milioane de oameni. Din cauza obstacolelor, de fiecare dată când trimitem ajutoare alimentare, există risc asupra vieților celor care ajută. Problemele acestea nu pot fi subestimate. Să vă dau un exemplu. În Alhasaka, împreună cu um, în altul comisariat pentru refugiați și cu UNICEF, uh, am reușit să, să trimitem hrană prin, um, prin avioane. Este foarte scump acest lucru, dar a fost o metodă de ultim resort pentru că nu puteam altfel. Vom face tot ce putem pentru a salva vieți și pentru a ajuta oamenii în Siria. În februarie vom uh, trimite ajutoare pentru 350.000 de copii. De asemenea, am introdus un program de vouchere pentru femeile uh, însărcinate și pentru lăuze. În alte zone ale Siriei există uh, o concurență foarte mare între comunități și comunitățile de refugiați pentru hrană. Și din, din această cauză, familiile cele mai sărace au de suferit. Dorim să ajutăm din această cauză um, 2,9 milioane de familii din Siria. Programele pe care le-am implementat acum sunt uh, destul de eficiente. Am investit 265 de milioane de uh, dolari în economiile țărilor vecine Siriei. Eforturile au fost foarte mari, dar datorită Uniunii Europene și celorlalte organizații am, uh, fost, am putut să facem uh, atât de multe. Doresc să vă mulțumesc, dumneavoastră membrilor Parlamentului și cetățenilor Uniunii Europene. De când a început criza din, din Siria, voința dumneavoastră politică și sprijinul dumneavoastră a ajutat la salvarea unor vieți îi hrănim pe cei infometați, pe, uh, pe femeile și pe copiii care sunt victime ale acestui conflict. Dorim să ne continuăm munca. Nevoile acestea vor crește dacă nu se va găsi o soluție politică. Deci, în încheiere doresc să vă cer ajutorul în continuare pentru a uh, intensifica eforturile noastre. De asemenea, dorim să cerem să faceți apeluri repetate pentru ca noi să avem acces Uh, să îi ajutăm pe cei care sunt disperați, care au nevoie de ajutorul nostru. De asemenea, doresc să cer să insistați să existe o soluție politică. Nelson Mandela a spus că întotdeauna lucrurile par imposibile până sunt realizate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă, pentru intervenția dumneavoastră. Acum dau cuvântul domnului Jordan Ryan, directorul Biroului de Prevenire a Crizelor de la ONU, programele pentru dezvoltare. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați. Doresc să adaug perspectiva de dezvoltare asupra crizei din Siria și din regiune. Cele câștigate în domeniul dezvoltării în Siria și în țările vecine sunt în pericol. Siria, de la începutul conflictului, um, a pierdut 35 de ani. Peste 50% din populație acum este sărată, săracă. Familiile și-au pierdut economiile și nu mai au strategii de supraviețuire. Șomajul a ajuns la aproape 50%. Țara a pierdut peste 2,3 milioane de locuri de muncă. Țările gazdă pentru refugiați uh, nu doar au, și-au schimbat echilibrele uh, demografice, ci uh, și s-au, au, s-au spărit tensiunile sociale. Există concurență sporită pentru resurse limitate și presiunea asupra societății în aceste țări a dus la mai multă sărăcie și tensiunea este palpabilă. E nevoie de o strategie regională completă cu participarea agențiilor ONU și sperăm cu participarea Băncii Mondiale și a Uniunii Europene, um, dar și cu participarea ONG-urilor și a guvernelor naționale pentru a um, concentra elemente de dezvoltare și elemente umanitare, e nevoie urgentă să se aplice o abordare um, legată de um, rezistență la aceste presiuni. Uh, trebuie ca cu toții împreună să luptăm prin eforturile noastre umanitare acum și să ne asigurăm că pe termen lung, dar încă de pe acum, ne concentrăm pe dezvoltare. Uniunea Europeană a făcut acest lucru bine în Sahel și cred că trebuie să învățăm din această experiență. În al doilea rând, e nevoie urgență să se sprijine tot ce fac guvernele Libanului și Iordaniei. Trebuie să combinăm eh, um, măsuri sociale cu eforturi de coeziune socială. Considerăm că Uniunea Europeană are un rol critic de jucat pentru a continua să coopereze cu Banca Mondială, cu Națiunile Unite, cu Secretarul General al ONU, cu președintele Băncii Mondiale și sperăm că președinția Uniunii Europene va găsi modalități de a de a reuni eforturile umanitare cu cele de dezvoltare uh, pentru a rezolva cumva această criză. Trebuie să folosim oportunitatea acestei crize pentru a atrage atenția asupra refugiaților, asupra copiilor, asupra oamenilor care au nevoie de speranță, de o, de o societate sănătoasă, de oportunități, de protecție um, și de posibilitatea de a-și schimba viețile. Mulțumesc! Merci beaucoup. Je donne... Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Pierre Vimont secretarul general al Serviciului pentru Acțiune Externă. 3 minute. Thank you very much, Mrs. Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Intervenția mea va fi foarte scurtă, pentru că eu cred că trebuie să fim umili. După ce am ascultat tot ceea ce um, au spus uh, invitații până acum, ei știu multe despre asistența umanitară. Eu sunt diplomat, deci nu știu nimic despre aceste lucruri. Aș dori doar uh, să subliniez trei aspecte. Din ceea ce am auzit astăzi, ne dăm cu toții seama că situația umanitară este din ce în ce mai dificilă. Este din ce în ce mai dificil să se acorde asistența umanitară. Situația scapă de sub control când vedem cifrele care ne-au fost date astăzi. Astăzi, nevoile umanitare se ridică la 6,5 miliarde de dolari. Și având în vedere această situație dramatică, singurul nostru răspuns nu poate fi decât mai mult decât niciodată o, o soluție politică. Numai o soluție politică poate să ne permită să ieșim din această situație, poate să ne permită să facem față um, dramei din Siria. Deci, Iată, ne punem această problemă, aceste probleme după um, conferința de la Geneva. Îmi cereți să uh, vă spun cum prevăd că va evolua situația, dar uh, diplomații niciodată nu spun cum prevăd că va evolua situația. Sunt momente dificile și trebuie um, ca toți împreună, cei care avem interese în conferința Geneva 2, uh, trebuie să ne angajăm. Trebuie să facem toate eforturile pentru ca Geneva 2 să fie un succes. Dacă reușim să lansăm acest proces, știm că el va fi unul foarte dificil, dar dacă ne reunim la Geneva, dacă începe discuția între cele două delegații, atunci măcar punem pe roate un proces care va schimba complet situația. Deci cred că acest proces este esențial și dacă reușim să facem acest lucru, dacă începe conferința de la Geneva 2, putem să revenim la măsuri de reinstaurare a încrederii. Trebuie să facem acest lucru acum, nu mai avem timp de așteptat. Trebuie să facem presiune asupra regimului, asupra opoziției, pentru a face față asupra acestor provocări, asistența umanitară, situația prizonierilor politici, încetarea focului în întreaga țară, doar prin un astfel de proces putem avansa. Deci, uh, fără a anticipa ce se va întâmpla, pot doar să spun că uh, această conferință va fi foarte importantă pentru viitorul Siriei. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să mulțumesc tuturor invitaților pentru prezentările lor. Le mulțumesc pentru faptul că ne-au permis să înțelegem cât uh, de insuportabilă este situația. Acum uh, deschid dezbaterea. Eurodeputații au ocazia de a lua cuvântul, câte două minute fiecare. Mai întâi, doamna de Kaiser. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc mai întâi pentru faptul că ați reunit acest grup atât de diversificat de invitați care ne aduc multe informații interesante. Mulțumesc, doamne Gheorgheva, pentru toate eforturile pe care le face de luni de zile în problemele Siriei. Prima mea întrebare se adresează domnului Vimo. Domnule Vimo, ne-ați vorbit despre Geneva 2 acest posibil proces politic care ar putea să includă culoarele umanitare și așa mai departe și, și încetarea focului. Este o opțiune pentru Geneva 2. Nu sunt sigură că toți participanții vor fi de această părere. Unii doresc uh, un efort mai scurt. Unii consideră că aspectul politic, plecarea lui Bashar al-Assad și așa mai departe să fie centrală. Eu cre- sunt de acord cu dumneavoastră că avem nevoie de un proces care să includă soluții, chiar dacă nu sunt decisive la problemele evocate aici. Eu întreb care este șansa ca opțiunea descrisă de dumneavoastră să aibă câștig de cauză astăzi. Pentru noi este o chestiune esențială. Când îi aud pe refugiații sirieni care sunt în Belgia, ei sunt foarte sceptici în legătură cu rezultatul conferinței de la Geneva 2, îi înțeleg. Important este ca Bashar să, să plece, dar chestiunile umanitare, spun ei, sunt secundare față de problema politică. Eu nu cred însă că trebuie să se cadă în această capcană. Cred că trebuie ca și chestiunile umanitare să fie uh, Um, puse pe picior de egalitate cu cele politice. Este foarte important acest lucru. A doua întrebare o adresez um, invitațiilor din dreapta mea. Știm că astăzi nevoile sunt mult mai mari decât posibilitățile noastre numărul persoanelor care, trebuie, care au nevoie de ajutorul nostru este mult mai mare decât numărul persoanelor pe care le putem ajuta. Spuneți că există o concurență între săraci și iată, vine iarna. Când am fost în Liban și în Siria, acum trei luni, deja familiile um, luptau pentru aceste ajutoare. Eu doresc să vă întreb dacă unele familii nu beneficiază de ajutor și dacă da, pe ce criterii? Um, există familii care primeau ajutoare în trecut și acum nu mai primesc și pe ce criterii? Mulțumesc. Mulțumesc, care cuvântul domnul Vegel. Thank you, Chen. Vă mulțumesc. Domnule Vilmot, numai pe dumneavoastră nu v-au aplaudat participanții, dar vă aplaud eu. Uh, pentru că dumneavoastră ați menționat pacea și mijloacele pașnice de a rezolva problema. Vă felicit pentru că ați pus problema în acest mod pe parcursul celor trei ani de conflict. La fel fac și eu, dar suntem doar câțiva care privim lucrurile astfel. Sunt mulți cei care cred în război. Sunt mulți care cred că uh, problema aceasta poate fi simplificată. Uh, și care cred că putem, ca dintr-o singură mișcare, și să, scăp să scăpăm de regim și în același timp să um, rezolvăm conflictul. Nu s-a întâmplat până acum, motiv pentru care astăzi avem o adevărată catastrofă. Sigur că această catastrofă um, trebuie să se bucure de intervenția noastră și ajutorul nostru, dar catastrofa e o consecință până la urmă a faptului că noi, Uniunea Europeană în ansamblul ei, Occidentul, nu a fost în măsură să facă față provocării, mai degrabă cu toții ne-am închis ochii în fața adevăratei posibilități, și anume ca Al-Qaeda și extremiștii să pună mâna pe Siria. Mi-amintesc foarte bine ce prelegeri mi-au fost ținute mie în urmă cu vreo 2 ani de zile când uh, puneam eu problema astfel. Mi se spunea că uh, vorbesc prostii, că niciodată Al-Qaeda nu va ajunge în Siria, dar iată că s-a întâmplat. Domnule Vilmot, sper să continuați pe această cale, să munciți în folosul păcii și m-aș bucura dacă Europa ar juca un rol și mai puternic în procesul de pace. Vă mulțumesc! Mulțumesc. Are cuvântul domnul Neuser. Vă mulțumesc. Mulțumesc și pentru aceste prezentări cutremurătoare. Știm că situația este foarte grea oricum, dar în momentul în care asculți asemenea intervenții, ești afectat din nou. Ne-ați oferit documente foarte bune și știu că și doamna comisar cu staful ei e foarte angajată. Avem și o listă cu sumele oferite de diferitele state membre. Putem să discutăm dacă nu e posibil ca un stat sau altul să ofere mai mulți bani. În cazul în care avem asemenea intervenții umanitare, mie mi-ar plăcea să găsim un mecanism european de gestiune. Noi avem un mecanism pentru salvarea băncilor, dar nu avem un mecanism pentru implementarea ajutorului umanitar. Pe termen mediu ar fi un obiectiv înspre care să ne îndreptăm. Al doilea aspect pe care vreau să-l menționez, din păcate nu avem o enumerare a statelor membre uh, Um, și a preluării uh, refugiaților de către acestea. Discutăm despre 2,3 milioane de refugiați, refugiați în Turcia, Irak, Liban și Iordania. E rușinos comparativ cu ce fac uh, aceste state, ce se întâmplă în Europa. Țara mea s-a declarat uh, dispusă să sporească numărul de refugiați de la 5.000 la 10.000, poate chiar mai mult. Dar oricum este o picătură într-un ocean. Uh, eu cred că ar trebui să îi uh, numim și să-i punem la stâlpul, stâlpul infamiei pe cei care nu-și asumă răspunderea. Noi nu avem nevoie de încă o Lampedusa, ci vrem ca fiecare stat membru în plan intern să-și asume răspunderea. Miniștrii de interne sunt cei răspunzători de asta și ar trebui să facă tot posibilul pentru ca această catastrofă umanitară să fie controlată cât mai repede cu putință. Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Sargentini. Mulțumesc. Continui uh, intervenția domnului Noizer și am o întrebare pentru Antonio Guterres. Am fost în tabăra de refugiați din Iordania, la frontieră cu Siria, s-a întâmplat în februarie. De atunci, uh, acea tabără a luat amploare. Cred că împreună cu doamna Georgieva ați vizitat uh, și taberele de refugiați din Bulgaria, dacă nu mă înșel, chiar recent, unde situația e de-a dreptul înfiorătoare. Sunt conștientă că Uniunea Europeană e unul dintre marii finanțatori ai uh, înaltului comisariat ONU pentru refugiați și nu cred că ar trebui să ne oprim aici, dar ne-ați putea poate sugera ce putem să facem noi mai mult, unde putem să ne asumăm mai bine răspunderea și cum putem să-i ajutăm pe cetățenii din Turcia, Iordania, Irak, pentru că Există probleme și acolo. E greu să fii gazda atâtor refugiați sirieni. Ce v-ați aștepta din partea Uniunii Europene când vine vorba de oferirea, uh, unei, oferirea de ajutor în această criză? Mulțumesc! Mulțumesc, care contul doamna Gomes. Mulțumesc. Știu că Știu că ne axăm pe criza umanitară, dar după cum s-a mai spus, criza umanitară niciodată nu se va sfârși dacă nu oprim războiul. Întrebarea mea către dumneavoastră, domnule Guterres, pentru că sunteți acolo la fața locului, ați fost în regiune. Care sunt învățămintele pe care le putem trage? Ce informații ne puteți uh, oferi în așa fel încât să avem determinarea de a găsi o soluție politică pentru ca Geneva 2 să obțină rezultate concrete și să implice pe toți actorii relevanți? Oare acordul cu Iran ar putea avea urmări pozitive? I-ar putea aduce pe oameni la masa negocierilor la Geneva 2? Înțeleg prea bine că e nevoie de bani și înțeleg că trebuie să ne axăm pe dramatismul exacerbat al acestei crize, dar pentru noi ne interesează foarte tare contribuția dumneavoastră uh, și în ce măsură credeți că putem într-adevăr să găsim o soluție politică. Mulțumesc, are cuvântul domnul Svensson. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumim, mulțumim și pentru informațiile pe care le-am auzit de la cei care um, știu ce se întâmplă la fața locului. Am spus că ne confruntăm cu o catastrofă. Nu ne confruntăm cu ea. Suntem în mijlocul ei și știm că uh, avem de-a face și cu extremiști, ex, extremiști grupuri fundamentaliste care uh, glorifică violența. Și Cred că nouă ni se pare că data de 2 ianuarie este cea care contează. Dar trebuie să ne gândim și ce vom face după, după 22 ianuarie, îmi cer scuze. Știm că în acest conflict sunt implicate multe grupuri extremiste și lor puțin le pasă de deciziile pe care, în care vor fi luate la Geneva. Acești fanatici vor continua luptele pe teren, indiferent de decizia din ianuarie. Poate că vi se pare că sunt pe pesimist. Dar cum să nu fiu, având în vedere cu ce ne confruntăm? Mulțumesc, doamna Lupșeva. Thank you very much, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că pot participa la această ședință. Vă mulțumesc că ați organizat-o și le mulțumim tuturor celor care au venit să discute această problemă. Atunci când vorbim despre refugiați, trebuie să avem în vedere câteva uh, aspecte, câteva întrebări. Nu le adresez acum nimănui, dar cred că este important să ne gândim la ele. Cum ne cum uh, definim problemele, de fapt cum departajăm refugiații de imigranți ilegali? Aceasta este o dilemă foarte greu de rezolvat. Cum ajutăm comunitățile din țările vecine să uh, se confrunte cu această problemă a numărului mare de refugiați? În al treilea rând, este foarte util să avem sugestii concrete, pentru că e ușor să vorbești despre pace ca o chestiune de principiu. Avem totuși nevoie de soluții concrete. Domnul Găteres, dumneavoastră ați vizitat Bulgaria, ați văzut care este situația în această țară. Poate că ați văzut situația asemănătoare și în alte țări. Aveți ceva de aveți vreo observație pe marginea celor văzute de dumneavoastră? Aveți vreo sugestie pentru rezolvarea acestor probleme? Pentru că, după cum am văzut, impactul este foarte mare. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ludford. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă voi alătura doamnei Sargentini Întrebarea mea se adresează domnului Guterres. Dar este un pic mai precisă. Ce sfat ar da el statelor membre? Cum putem noi să facem mai mult pentru a rezolva această problemă a refugiaților, această criză a refugiaților? Cum putem face mai mult pentru a primi refugiați sirieni în statele membre prin asistență umanitară. Care este opinia dumneavoastră și ce sfaturi ați putea să ne dați? Mulțumesc. Dau acum cuvântul domnului director general, domnului Stefano Mansevici, de la DigiHome. Trei minute. Thank you very much, uh, uh, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru această invitație. Doamna comisar Malmström vrea să vă spună că și ea este foarte implicată în acest dosar foarte delicat. În momentul de față există 65.000 de sirieni cu statut de refugiat în UE din 2011, când a izbucnit războiul. Cei mai mulți sunt în Germania și în Suedia și în alte state membre, dar cei mai mulți în aceste două țări. Se pare că acestea sunt destinația lor preferată atunci când caută statut de refugiat. Ei vin uh, pe cale terestră, pe calea aerului, dar și pe mare din ce în ce mai mult. Ne amintim acum de uh, tragedia din, uh, din Lampedusa, în care foarte, foarte mulți oameni au murit. Deci trebuie să abordăm această problemă și în cadrul uh, uh, task force-ului pentru Mediterana, pentru strategia pentru Mediterana. Deci trebuie să discutăm problema în materie de resurse. Uh, cei mai mulți oameni ajung uh, pe cale terestră prin Turcia și uh, ajung în statele membre care sunt la granița estică a Uniunii Europene, Bulgaria în speță. Este o țară care este foarte mult afectată Deci trebuie îmbunătățită capacitatea de a procesa aceste, aceste cereri de statut de refugiat și um, capacitatea de a primi refugiații. Deci dorim să găsim aici uh, cea mai bună soluție. Am mobilizat fonduri, dar se pare că niciodată nu sunt suficiente. Încercăm totuși să îi, îi, îl cheltuim în mod eficient acești bani. Aș dori să spun că următoarea etapă este Um, îmbunătățirea capacității de primire a refugiaților, și uh, capacitatea de returnare. Dorim să avem o abordare coerentă și uh, să avem o reacție uh, cuprinzătoare nu doar la nivel de stat membru, dar și la nivel de UE. Trebuie să ajutăm și Libanul și Iordania în eforturile lor de a primi refugiații. Și uh, putem spune că statele membre pot să se ajute între ele, mai ales dacă unele sunt mai afectate decât altele. Deci consider că și țările care se află în mod obiectiv într-o situație dificilă, precum Bulgaria, trebuie să fie ajutate și ele. De asemenea, trebuie uh, facilitat accesul la procedurile de solicitare de azil. Și tocmai pe asta ne concentrăm acum. Mulțumesc, dau acum cuvântul doamnei Margot Ellis, uh, um, comisar general adjunct la UNRWA. 3 minute. Thank you very much. Vă mulțumesc, doamnă președinte, stimați eurodeputați, stimați invitați, 540.000 de refugiați uh, palestinieni din Siria fac parte dintre victimele cele mai vulnerabile ale acestei crize. Deplasarea palestinienilor este proporțional uh, mult mai ridicată de cea, uh, decât cea a sirienilor și opțiunile lor pentru a fugi din Siria sunt foarte limitate. De aceea se confruntă cu provocări fără precedent. 270 de mii de refugiați palestinieni din Siria, cam jumătate dintre toți uh, palestinienii din Siria, uh, s-au deplasat intern în Siria, unii de mai multe ori. Peste 140.000 de refugiați palestinieni și-au părăsit casele din epicentrul vieții refugiaților palestinieni în Siria. 80.000 de refugiați au fugit în alte țări, Liban, Iordania, Turcia și Egipt. Unii au ajuns chiar până în Gaza, ă, încercând să se salveze, dar nu au un statut juridic și existența în țările vecine este precară. Unii chiar s-au hotărât să se întoarcă în Siria pentru că nu au găsit securitate nicăieri. Criza din Siria a făcut pe refugiații eh, palestinieni eh, să eh, fie um, aspirați de un nou conflict. Au trebuit să se deplaseze de multe ori. Acești refugiați caută cu disperare siguranța și stabilitatea într-o regiune devastată de conflictul din Siria. Guvernul libanez a, și-a deschis uh, granița refugiaților palestinieni din uh, Siria. E vorba de 51.000 de persoane, dar se confruntă totuși uh, cu provocări majore legate de această comunitate în Liban. Am cerut și guvernului din Iordania să asigure un tratament egal refugiaților indiferent de origine. UNRWA oferă asistență umanitară și recunoaște nevoia um, ca refugiații parte, uh, palestinieni să reziste. UNRWA a deschis uh, noi birouri și uh, cu activități de microfinanțare în Siria și în țările vecine. Ne concentrăm pe rezistența acestor comunități. Uh, le dorim să le, uh, să le oferim un cadru care să-i protejeze. UNRWA um, are 370 de persoane în Siria care continuă să ofere educație și asistență medicală pe lângă asistența umanitară și fac acest lucru în ciuda riscurilor de violență cu care se confruntă. Din păcate, am pierdut al 10-lea, al 10-lea persoană angajată la UNRWA în decembrie situația securității acestor persoane este din ce în ce mai proastă, dar totuși UNRWA își uh, face toate eforturile pentru a um, aplica mecanisme de gestionare a crizei pentru a ne sprijini operațiunile umanitare. Pentru 2014 e nevoie de 417 milioane de dolari pentru a oferi asistență refugiaților palestinieni ținând cont și de nevoia de de ne concentra pe microfinanțare, pe formarea profesională și activități generatoare de venit. Copiii sunt uh, um, în centrul atenției noastre. Trebuie uh, să luptăm împotriva malnutriției acestora. și e nevoie de staff internațional în plus um, și e nevoie de donații uh, pentru a sprijini această activitate. Situația uh, refugiaților palestinieni uh, uh, este dramatică. Acești refugiați sunt foarte vulnerabili, au puține opțiuni de a fugi din Siria și nu există o soluție durabilă pentru deplasarea lor din Palestina. De aceea, situația lor este mai gravă decât a altora. Cu sprijinul dumneavoastră, UNRWA continuă să ofere stabilitate refugiaților palestinieni, dar e nevoie de soluții politice pentru a rezolva situația din Siria și pentru a rezolva în mod just și problema refugiaților palestinieni. Vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră continuu. Vă mulțumesc. Acum voi da din nou cuvântul pentru trei minute fiecărui invitat pentru a încerca să răspundă la întrebările și observațiile din sală. Vă rog, doamna Gheorgheva. Mulțumesc pentru întrebările și observațiile dumneavoastră. Îi avem alături de noi pe liderii comunității umanitare. și majoritatea întrebărilor le-au fost adresate dânșilor. Eu doresc să mă concentrez pe trei aspecte. Mai întâi răspund doamnei Gomez. Ce e necesar pentru ca conferința de la Geneva 2 să aibă succes? Ce putem face noi și comunitatea umanitară? Noi putem să fim vizionari să ne gândim ce se întâmplă dacă nu se ajunge la, un, la o situație de pace. Am făcut asta deja de mai mulți ani. Anul trecut am spus, dacă nu se revine la o situație de pace, va crește radicalizarea în Siria și va crește fluxul de refugiați din Siria. Și refugiații vor începe să ajungă în Uniunea Europeană. Toate aceste lucruri s-au întâmplat. Acum, iată, a mai trecut un an fără pace. Și sau situația se va înrăutăți treptat, sau situația riscă să explodeze. Și deci trebuie să anticipăm. Momentele sunt critice. Nevoile cresc mult mai rapid și capacitatea noastră de a face față continuă uh, să nu facă față nevoilor am observat că determinarea politică duce la soluții, la soluții cu arme chimice. Lumea s-a speriat de armele chimice și a acționat. Dar din cei 125.000 de sirieni care au murit, marea majoritate n-au murit din cauza armelor chimice, au murit din cauza unor arme convenționale. Și totuși, n-am putut să creăm un context în care să recunoaștem cu toții că pericolul nu este doar pentru sirieni și pentru vecini. Există un pericol pentru noi toți și obiectivul acestei întâlniri este să atragem atenția, să și folosesc uh, cuvintele domnului comisar Gutierrez. Interesul nostru informat trebuie să ne motiveze să acționăm și comunitatea umanitară spune tot timpul că trebuie să anticipăm ce urmează. Mai am timp? Mai am încă 26 de secunde. În al doilea rând, domnului Neuser, care vorbește despre mecanismul european pentru ajutor umanitar, doresc să-i spun că în Europa ne-am angajat ca ceea ce facem la comisie, ceea ce fac statele membre, um, să fie acțiuni cât mai coerente și acum suntem mult mai bine echipați pentru a ne completa, având în vedere că nevoile cresc enorm, iar resursele nu cresc, eu cred că astăzi nu mai suntem noi problema. Noi am reușit să ne unim forțele din punct de vedere umanitar, am reușit chiar să reunim resursele pentru dezvoltare și cele umanitare. Problema este cum putem să-i facem pe alții să-și accelereze eforturile. Mă gândesc aici la cele din Golf, la Rusia și așa mai departe. Cum putem să determinăm aceste țări să-și accelereze eforturile? Nu uh, dându-le lecții, dar trebuie ca și aceste țări să răspundă acestei probleme într-un mod mai coerent și cu toții trebuie să asumăm poziția și să facem eforturi pentru ca lucrurile să avanseze. În al treilea rând, pentru a răspunde la întrebarea privind recomandările concrete. Știm ce funcționează. Înaltul comisar Guterres va vorbi probabil despre acest lucru. Știm ce funcționează, știm ce nu funcționează. Și arătăm întotdeauna că există acțiuni detaliate um, propuse pe baza rezultatelor obținute, reducerea suferinței, reducerea fluxurilor de persoane deplasate și pe baza acestor experiențe uh, um, trebuie să acționăm și în cazul celorlalte țări care se confruntă um, cu această problemă. Rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Amos. Trei minute. Uh, thank you, madam. Mulțumesc, doamna președinte. În primul rând, vreau să fac un comentariu de ordin general. În martie trecut, în Siria erau un milion de oameni afectați de această criză. Astăzi, Cifra este de 9,2 milioane. Deci o creștere exponențială și cred că nu ne, nu ne permitem Ba din potrivă, orice efort uh, uh, trebuie întreprins pentru a găsi o soluție politică. Chiar dacă războiul s-ar opri mâine, impactul asupra sirienilor și asupra țărilor învecinate um, va fi unul de ani de zile economia siriană nici că mai există. Um, practic um, și-a pierdut 80% din valoare, școlile, infrastructura, toate au fost distruse. Iar oamenii care au fugit, cu cât uh, uh, rămân uh, cu statutul de refugiat mai, lung, mai mult timp, cu atât le va fi mai greu să se întoarcă. De aceea trebuie să facem tot posibilul pentru ca Geneva 2 să fie un succes s-a pus întrebarea care sunt învățămintele rezultate în urma intervențiilor la fața locului. În primul rând, e necesar să nu pierdem din vedere impactul asupra oamenilor. Trebuie să existe o protecție a civililor. Oamenii trebuie să fie în centrul um, răspunsului oferit. Trebuie să facem tot posibilul pentru ca orice stat cu influență care operează la fața locului să înțeleagă impactul umanitar în așa fel încât să reușim să acționăm. Și prin ajutor umanitar să reușim să restabilim încrederea între părțile interesate. De asemenea, trebuie să aducem aminte tuturor că până la urmă e vorba de impact pe termen lung. Cu cât lucrurile trenează, cu atât grupurile extremiste vor reuși să acapareze puterea, vor câștiga teren, iar pacea va fi cu atât mai greu de uh, obținut. Mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Antonio Guterres. Mulțumesc. După 25 uh, de ani e bine să fiu iarăși uh, în mediul parlamentar. Uh, mi-au fost adresate mai multe întrebări, deci cer înțelegerea dumneavoastră. Avem dileme când nevoile depășesc resursele. S-a menționat programul de distribuire de alimente în Liban. Programul nostru e organizat împreună cu toate celelalte agenții în trei maniere de a aborda problema. Uh, există această problemă, dar nu avem resurse necesare și de aceea trebuie mai întâi să facem priori, uh, o, o prioritizare, um, să sporim eficiența. Asta înseamnă să oferim uh, um, vouchere mai puțin și mai puțin asistență materială și, în al treilea rând, targeting, adică să vedem exact care sunt nevoile, împreună cu un altul comisariat ONU pentru refugiați, cu programul pentru hrană și așa mai departe ținând cont, bineînțeles, de criteriile de vulnerabilitate. Decizia pentru Liban a fost că distribuția va atinge 70% din populație. Iată, asta e tot ce putem face la ora actuală. E dramatic să trebuiască să faci o alegere, dar până la urmă singura cale de a evita asemenea neplăceri este să ai destui bani. În sprijinul comunităților locale venim cu sprijin financiar și avem uh, un program de rezistență în Iordania, programul de stabilizare în Liban, un uh, fond fiduciar la Banca Mondială și uh, cel mai important este, cea mai importantă este povara partajată. Returnarea, ce înseamnă aceasta? Înseamnă să uh, ofere un statut definitiv uh, celor care au fost refugiați și apoi să uh, oferi uh, posibilitatea acestor oameni de a avea un permis de ședere, un uh, permis de muncă și așa mai departe. Avem 50.000 de locuri, uh, um, 10.000 în Germania, dacă nu mă înșel. Am cerut inițial mii, am primit 15 mii și din aceștia mii sunt în Germania. Nu avem cum să acționăm altfel. Este foarte greu să închizi frontiera când oamenii evadează. E important așadar să menținem frontierele deschise și să înțelegem că e, e greșit să se ajungă la situația în care, pentru a ajunge în Europa, un sirian trebuie să ia o barcă și mai apoi să se nece în Mediterana. E o greșeală sistemică aceasta și cred că putem să venim cu măsuri de contracarare pentru ca, într-adevăr, cei care au nevoie de protecție să se bucure de așa ceva. Cum să facem diferența între refugiat și migrant ilegal? Avem acte normative în acest sens. Dar, până la urmă, dacă vine cineva din Siria cu familia sa, până la urmă se poate pleca cu inima păcată de la premisa că acești oameni au nevoie de ajutor, că nu vin aici în căutarea unui viitor mai bun, ci că își salvează viața. Deci, în acest caz, nu prea există vreun dubiu și ar trebui să avem o atitudine uh, favorabilă uh, persoanelor vizate. și să oferim protecție celor care au nevoie. Dar, după cum am spus, există câteva criterii de a face distinție între un refugiat și un uh, migrant ilegal. Cu privire la Bulgaria, e nevoie de solidaritate internațională și știu că există fonduri în acest sens. În altul comisariat ONU pentru refugiați a devenit activ în Bulgaria, oferă asistență. Noi, de fapt, nu facem niciodată asta în Uniunea Europeană, pentru că plecăm de la premisa că uh, n-a fost necesar, dar de data aceasta ne-am manifestat și noi angajamentul. Uh, am fost împreună cu doamna comisar Gheorgheva și e nevoie de o anchetă în ceea ce privește condițiile de primire, uh, condițiile de integrare, condițiile de cazare. E clar că Bulgaria a fost puțin depășită de situație, dar a venit acest uh, uh, flux de refugiați. E important ca acest flux să fie privit ca fiind o problemă europeană, nu doar o problemă de frontieră a Bulgariei. Majoritatea vin de unde? Dinspre Turcia uh, și, până la urmă, e clar că vor lua calea Europei, de data aceasta prin Bulgaria. Uh, Până acum, Suedia și Germania au primit cel mai mare număr de refugiați sirieni și pentru asta le mulțumesc sincer. Ana Gomes mă întreba dacă există o soluție politică. E clar că nu putem acționa doar prin mijloace umanitare, dar nici numai prin mijloace militare sunt cei care luptă, sunt cei care îi sprijină pe militați, adică părțile interesate, care au înțeles până și ele că nu există o soluție total militară. Și până la urmă e important să um, privim lucrurile într-o manieră exhaustivă. Geneva 2 are loc într-un moment în care toată lumea e convinsă că acest război nu poate fi câștigat. Nu cred că se va găsi o soluție politică până ce toată lumea nu-și va da seama de acest lucru. Și cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că situația devine una periculoasă, nu doar în acea regiune, este, tot ceea ce se întâmplă acolo este o amenințare la adresa păcii și a securității în general. Mulțumesc! Are cuvântul acum doamna Etara. uh... Mulțumesc foarte mult. Domnul înalt comisar, v-a dat informații cu privire la felul în care uh, uh, triem refugiații care au nevoie de ajutor. În comunitățile gazdă, uh, de asemenea, alegem familiile pe care le ajutăm în funcție de dimensiunea casei lor, de dimensiunea terenului pe care l-au, dacă familia este condusă de o femeie, femeie dacă există membri ai familiei care sunt uh, care au dizabilități în Siria există 9,5 milioane de oameni care au nevoie de ajutor și noi am ajuns să ajutăm 6,5. Este vorba despre grupurile cele mai vulnerabile. Este vorba despre uh, familii care în special sunt conduse de către femei. E mai greu, este greu să, uh, să, să definim către cine merg ajutoarele. Uh, de asemenea, există și mecanisme pentru ca persoanele să poată face apel dacă consideră că au fost neîndreptățite. În ceea ce privește lecțiile pe care le-am învățat, cred că și colegii mei au răspuns bine la această întrebare. Aș dori doar să adaug că am uh, învățat importanța a ceea ce înseamnă advocacy, ceea ce înseamnă insistența, apelurile repetate pe o anumită temă. Și doamna Gheorgheva a spus că atunci când uh, a existat problema uh, uh, armelor chimice și lumea, comunitatea internațională a cerut o soluție, o soluție a fost găsit, găsită. Și vreau să spun că întreaga lume trebuie să ceară o soluție în acest conflict și nu mă refer doar la dumneavoastră. Întreaba, întreaga comunitate globală trebuie să se implice. Țări precum Iran, Arabia Saudită, Qatar au la fel de multă influență asupra uh, evoluției politice a conflictului ca și celelalte țări din lume, ca și țările occidentale. Deci, întreaga lume trebuie să ceară o soluție politică uh, pentru a ne asigura că nu avem în continuare o criză umanitară. Mulțumesc. Dau acum cuvântului domnului Ryan. Trei minute. Mulțumesc foarte mult. Câteva cuvinte de încheiere cu privire la lucrurile care ne dau speranță în uh, toată această tragedie. Agențiile ONU care lucrează acolo pe teren dau dovadă de eroism și vreau să spun că colaborează mai bine decât au făcut-o vreodată. Este vorba și despre cele pentru dezvoltare și cele pentru ajutor umanitar. Uh, toate agențiile se confruntă cu această problemă Uh, doamna Cazan v-a spus uh, despre problemele pe care le au ei cu obstacolele în, caza, în, în, în calea ajutoarelor alimentare. Uh, există um, programe de implementarea unor cantine. De asemenea, există un program de a mobiliza uh, uh, echipe locale de cetățeni sirieni și UNDP poate să uh, meargă acolo și să, să, să scoată molozul pentru ca oamenii să poată merge la muncă din nou. Mesajul care reiese de aici este că oamenii sunt rezistenți, ei vor să-și trăiască viața, ei vor uh, ca și copiilor să aibă o viață mai bună. soluție politică va fi găsită atunci când oamenii vor spune de ajuns, nu mai vrem. Deci, acești oameni trebuie să își găsească reprezentanți, trebuie să își găsească un glas. Deci, este rolul Parlamentului să, să, să dea glas nevoilor cetățenilor să îi reprezinte și, de asemenea, mass media trebuie să transmită mesajul oamenilor peste tot în lume și este important ca și liderii de peste tot din lume să poată uh, să, să reprezinte această voință publică la, la Geneva. De asemenea, este nevoie de o mișcare globală pentru a pune capăt acestei situații din Siria pentru că aceast, acest conflict afectează atâția oameni și uh, această catastrofă urmează să escaladeze de la un conflict regional la unul global. În ciuda acestor mesaje pozitive, este încă nevoie de mai multe eforturi pentru a ne asigura că viețile oamenilor se pot schimba în bine. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-ați permis să, să vorbim cu dumneavoastră astăzi și apreciem foarte mult uh, eforturile Parlamentului de a folosi uh, de a folosi banii contribuabililor pentru a ajuta în mod concret. Astăzi pot să spun că cea mai mare contribuție din istorie a fost dată către trei agenții ONU și acești bani vor fi folosiți pentru distribuirea hranei pentru copii, pentru refugiați și mi se pare simbolic ce a putut să facă Europa, mi se pare emblematic uh, ce a putut să facă Europa la, la nivel global. Am văzut eforturile din Sahel, din alte țări din lume, din alte regiuni și vreau să vă spun că există într-adevăr un uh, ecou Uh, al, al acțiunilor dumneavoastră. Inclusiv în, în, în persoana doamnei Gheorgheva aveți un adevărat reprezentant pentru ajutoarele umanitare. De asemenea, schimbați și felul în care funcționează acțiunile de dezvoltare uh, în această regiune și în, împreună cu, cu ONU și cu Banca Mondială și cu dumneavoastră sperăm să putem găsi o soluție care să, uh, să încheie conflictul până în 2014. Vă mulțumesc foarte mult și sărbători fericite! Mulțumesc! Voi da acum cuvântul lui domnului Pierre Vimon și l-aș ruga să explice care va fi rolul Uniunii Europene în acest conflict și în găsirea unei soluții și, de asemenea, că rolul nostru politic va fi uh, egalat de rolul umanitar. Încă de la început acționăm pe toate planurile, încă de la Geneva 1, ne concentrăm pe cei care au au susținut, uh, ne, ne concentrăm să, să susținem ONU, de asemenea am avut dialoguri cu domnul Ban Ki-moon, putem să spunem că până acum am fost singurii care au fost convinși că nu doar soluția politică este uh, cea necesară. Avem impresia că astăzi realitatea de la fața locului se impune și toată lumea începe să o vadă. Pentru a răspunde întrebării doamnei de Kaiser, cred că toate întrebările sunt relevante, înțeleg foarte bine că conferința de la Geneva trebuie să aibă ca principal obiectiv uh, plecarea lui Bashar al-Assad. Însă, trebuie să știm și cum vom ajunge la acest obiectiv. Trebuie să punem la punct un proces întreg, apoi, pentru a Uh, pentru a pune în aplicare toate aceste măsuri de confidence building, pentru a avea o tranziție înspre pace. Conferința de la Geneva înglobează, de fapt, mai multe subiecte. Pentru a răspunde și uh, întrebarea domnului, la întrebarea domnului Guterres, uh, ei bine, pot să vă spun că uh, oamenii și-au dat seama că soluția, oamenii, și-au seama că soluția militară nu uh, este cea adecvată, nu este unica de care este nevoie, dar a durat ceva. Există o problemă care ne îngrijorează pe toți. Mentalitățile se schimbă foarte repede. Astăzi, Așteptăm să luăm legătura cu, cu armata siriană liberă și alte elemente din, din cadrul armatelor rebele. De asemenea, se vorbește și despre intervenția grupurilor islamiste. Oamenii și-au dat seama de fapt că situația de acum nu este cea de acum trei ani. Și cred că ar fi bine să pornim de la această premisă în cazul conferinței Geneva 2. Adevărul este că este nevoie de un angajament important din partea tuturor pentru a ajunge la pace și o soluție politică va permite să facem acest lucru. Poate că unii dintre partenerii noștri din comunitatea internațională nu sunt încă convinși de acest lucru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, acum și uh, participanților la această reuniune. Le mulțumesc că au venit și că au împărtășit cu noi realitatea uh, de la fața locului uh, pe care au aflat-o prin intermediul muncilor directe. ne-au ajutat să ne dăm seama că situația astăzi este complicată, faptul că există șase milioane de oameni care depind de ajutorul umanitar și, prin urmare, de contribuția, implicit de contribuția Uniunii Europene. Vă mulțumesc tuturor, tuturor și dau acum cuvântul domnului Provera pentru a încheia din partea uh, Comisiei AFET. tutti per... Mulțumesc tuturor pentru participarea dumneavoastră. A fost o dezbatere interesantă care ne-a permis să reflectăm um, această situație tragică. Vă mulțumesc încă o dată. Yes, extrêmement pénible sur la série avec Joseph Baou et avec Thomas Carrel. Hi, who it? Good, good, yeah? Yep. You? Having fun? Yeah? Last month and last. Let's come back to today. Today. Today. Today.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

Doamnelor și domnilor, vă rog să părăsiți sala dacă nu vă interesează punctele următoare. Urmează dezbaterea în legătură cu de Congo. No interview. No, no, no, no, no. Can you do that outside, please?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 nous arrivons au point 18. Ajungem la punctul 18 de pe ordinea de zi al ședinței a ședinței Comisiei DEVE. E vorba de sprijinul Uniunii Europene la guvernanța în Republica Democratică Congo. Schimb, schimb de opinii în legătură cu raportul special al Curții de Conturi în cadrul unei întrebări orale cu propunere de rezoluție. Timpul disponibil este 45 de minute. Deci, începem această dezbatere cu Curtea de Conturi în legătură cu raportul său din luna septembrie. Um, și uh, apoi ne vom redacta uh, rezoluția legată de întrebarea orală. Se află printre noi domnul Vesberg, membru al Curții de Conturi, autorul acestui raport special în legătură cu ajutorul nostru pentru guvernanța în RD Congo. Um, după cum știți, dragi colegi, Raportul special al Curții de Conturi nu este uh, deloc pozitiv în legătură cu gestionarea ajutorului nostru pentru guvernanța acestui uh, stat bogat în resurse naturale, dar sărac la nivel de PIB. Domnule Weisberg, v-ați încheiat raportul înainte ca situația securității și situația militară din această țară, mai ales din în est, în cele două Chivu, să nu se schimbe în mod spectaculos cu um, victoria MONUSCO asupra M23, un eveniment major. Bineînțeles, rămân incertitudini enorme. Prioritatea pe teren este pentru pacificare, neutralizarea celorlalte grupuri armate, uh, care au acționat în estul țării. Um, rămân provocări enorme pentru a ameliora guvernanța în RDC, la toate nivelurile, la nivel provincial, central și cu ajutorul societății civile locale, cu ajutorul MONUSCO, cu ajutorul delegației noastre la Kinshasa și cu ajutorul trimisului special în zona Marilor Lacuri, domnul Vervache. Trebuie să observăm încă de acum faptul că Ehm, există și o speranță reală de pace și deci de o redresare economică și o mai bună guvernanță în RD Congo. Ehm, această nuanță de optimism eh, este o ocazie istorică. De aceea, domnule Vesberg, dorim să tragem lecții din uh, Um, punctele negative ale gestiunii ajutorului nostru în RD Congo, pentru că această țară să atingă un nivel de dezvoltare durabil um, și de aceea vă ascultăm cu mult interes, um, ascultăm prezentarea raportului dumneavoastră special. Domnule că aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, este o plăcere pentru mine să vă prezint raportul special în legătură cu auditul de performanță al curții în legătură cu ajutorul UE pentru guvernanță în Republica Democrată Congo. Este un studiu de caz în, uh, într-un uh, stat fragil. De ce facem acest audit? Buna guvernanță este o valoare europeană esențială și un factor de pace, stabilitate și dezvoltare și stă la baza tuturor tipurilor de cooperare ale UE cu țări terțe. Dar adevărul este că 1,5 miliarde de oameni continuă să trăiască în zone de conflict, în țări fragile. În ciuda unor investiții semnificative și în ciuda angajamentelor de ajutorare a acestor țări, totuși rezultatele obținute au fost modeste. Aceste țări rămân foarte departe de atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Concluzia este că modalitățile actuale de muncă în țările fragile trebuie îmbunătățite mult. Auditul a evaluat dacă sprijinul UE pentru guvernanța în RD Congo răspunde nevoilor și dacă își atinge obiectivele prevăzute. În acest, obiect, în acest scop, am uh, evaluat 16 proiecte UE în domenii legate de guvernanță, inclusiv sprijin pentru procesul electoral, uh, reformul sectorului securității și descentralizare în perioada 2003-2011. Valoarea totală a acestor proiecte este de 400 de milioane de euro. Este important să subliniem faptul că am auditat um, mai multe proiecte mai noi și mai vechi pentru a evalua modul în care au fost uh, gestionate proiectele în timp și care a fost performanța lor în timp. Am ales această situație ca studiu de caz pentru că Congo este considerat unul dintre țările cele mai fragile din lume și Uniunea Europeană este unul din principalii săi parteneri pentru dezvoltare, cu asistență în valoare de 1,9 miliarde între 2003 și 2011. Ne-am dat seama că Comisia și Serviciul de Acțiune Externă au creat un sistem complet pentru a aborda nevoile economice, sociale și de securitate în R de Congo, totuși la nivel de programe, multe lucruri au lăsat de dorit. Mai puțin de jumătate din programe au obținut rezultatele scontate sau vor obține aceste rezultate. Progresele făcute în această perioadă auditată au fost lente, inegale și, în general, limitate. Durabilitatea este un obiectiv nerealist în majoritatea cazurilor. contextul fragil explică o parte din neajunsuri. Auditul și-a uh, a observat că în anumite domenii rezultatele au fost afectate negativ de uh, o modalitate proastă de a concepe proiectele, uh, obiective nerealiste, uh, proastă gestiune a riscurilor, având în vedere contextul. Serviciul de acțiune externă nu a folosit suficient condițiile de promovare a angajamentului național înainte de lansarea programelor sau uh, cel puțin după lansarea lor. Recomandăm ca, conform agendei internaționale pentru eficiența ajutorului în țările fragile, uh, Serviciul de Acțiune Externă să ia următoarele măsuri pentru a maximiza um, rezultatele obținute prin, după investirea fondurilor europene trebuie să-și regândească strategia de cooperare în ceea ce privește distribuirea geografică a ajutorului uh, în diferitele provincii și să se concentreze mai mult pe promovarea unei răspundere a guvernului din Congo. În al doilea rând, când acceptă riscul în acțiunile sale, trebuie să facă evaluări de risc mai, mai exacte, să stabilească obiective mai realiste, având în vedere capacitățile de absorție limitate și contextul dificil de punere în aplicare. Adică administrațiile locale nu au uh, suficientă experiență, uh, există multă corupție și posibilitățile de monitorizare sunt foarte limitate. În acest context fragil, Comisia trebuie să-și echilibreze obiectivele și cu ce este realist po posibil. În al treilea rând, trebuie să existe un angajament de a obține rezultate ale țării, al țării, al țării respective. În acest parteneriat, fondurile europene trebuie să fie legate de acordul țării partenere în legătură cu condițiile, obiectivele și riscurile programelor. Și trebuie evaluată respectarea acestor angajamente. Dacă există divergențe, Uniunea Europeană trebuie să reacționeze ferm, rapid și proporțional, conform nevoilor. În fine, dialogul politic trebuie îmbunătățit. Trebuie uh, să uh, cerem multe, dar totuși să fim și înțelegători, să portăm acest dialog pe canalele potrivite. Atunci vom avea șanse mai mari de a, de a avea o acțiune eficientă și de a ajunge la un acord în legătură cu condițiile legate de programele, obiectivele și riscurile lor, lucru fundamental pentru a atinge obiectivele asistenței europene. Cu trebuie să existe rezultate concrete obținute în urma acestor eforturi. În încheiere pot să spun că acest raport Um, vine la momentul potrivit, având în vedere că Serviciul de Acțiune Externă finalizează cadrul strategic în relația cu RD Congo pentru perioada 2014-2020. Acest lucru înseamnă că aceste recomandări um, sunt pertinente pentru a îmbunătăți gestionarea programelor europene în următorul cadru financiar. Vă mulțumesc! Thank you very much, Mr. Westberg. Mulțumim foarte mult, domnule Westberg ar trebui să-i dăm cuvântul lui Bart Stas, pentru că el e raportor pe um, acest uh, subiect. Eu, Sargentini, te simți în măsură să îl imiți pe Bart Stas, să-l reprezinți, nu? O întrebare din partea mea atunci, domnule Vesberg. Cât de satisfăcut ați fost de uh, reacția presiei după publicarea raportului dumneavoastră? comunicatul de presă cu privire la acest raport a fost atât de aspru. Și tot ceea ce a urmat după aceea se referea la o risipă de 1,9 miliarde de euro în pădurile tropicale ale RD Congo. Declarația noastră de acum este mai echilibrată, vine la timp, într-adevăr, și notează necesitatea de a gestiona mult mai bine finanțarea și asumarea răspunderii față de aceasta. Nu doar în Rede Congo, în mai multe țări în curs de dezvoltare. E necesară lansarea unei discuții în care noastră vă declarați uh, disponibil să vă angajați. Dar, încă o dată, cât de tare v-au mulțumit rezultatele? Domnule președinte, ce-mi cereți? Să auditez uh, presa liberă? nu e una din sarcinile conferite curții de conturi, dar ce pot face e să spun că presa e presa și uneori tendința este de a se axa doar pe ceea ce este mai interesant pentru a produce titlurile cele mai interesante. Să știți că nu în toate titlurile am regăsit uh, afirmațiile din raport și încă o dată n-am de gând să fac un audit pe mass media. Nu, dar credeți că tonul presei, formulările din presă au acoperit suficient uh, și integral conținutul raportului? Da, vine răspunsul. Eu nu sunt de aceeași părere cu dumneavoastră, spune președintele. Evident, atunci suntem în dezacord, spune domnul Vesberg. Sunt fost jurnalist, uh, încă mai sunt politician câteva luni de zile în acest mandat și pot să vă spun că uh, pun mare preț pe ce se face în presă, dar țin și, uh, pun mare preț și pe acuratețea comunicatelor de presă. Și acum dau cuvântul domnului Douglas Carpenter. De la SAE. Mulțumesc! Câteva comentarii din partea SAE. Și noi am fost uh, luați în vizor de presă și nu avem propria noastră opinie despre asta, dar vreau mai întâi să ne axăm pe rolul nostru în uh, programarea utilizării acestor bani și rolul nostru în rezultatele obținute. În primul rând, e vorba de gestionarea riscului. Săptămâna trecută ne-am deplasat la Kinshasa într-o misiune comună de programare împreună cu Comisia, um, axându-ne pe următoarea perioadă de programare și analizăm riscurile politice care există în acest context al unui stat fragil, riscuri operaționale și riscuri um, fiduciare și uh, până la urmă ajungem la niște concluzii care sunt uh, cât se poate de valide pentru un stat uh, fragil. Celelalte principii importante pentru noi în cea de-a 11-a perioadă de programare uh, Odată trebuie să existe continuitate și predictibilitate la nivelul finanțării, diviziunea muncii la nivelul donatorilor, asumarea răspunderii de către guvern. E nevoie de asumarea partajată a răspunderii, pentru că până la urmă doar așa putem să ne angajăm într-un dialog eficient bazat pe rezultate, așa cum s-a subliniat și de la Curtea de Conturi. Și apoi trebuie ca proiectele să fie corect elaborate cu obiective realiste, dar în același timp ambițioase. Câteva cuvinte și despre contextul politic, fiindcă s-a pus problema și în acest fel, uh, mai ales cu privire la distribuirea geografică a banilor. Trebuie să ne asigurăm că există echitate geografică la nivelul distribuirii fondurilor. Discutam despre sănătate și educație. Am discutat și cu partenerii de la Kinshasa și am spus că vom ține cont de rezultatele atinse în diferitele regiuni uh, ale acestei mari țări și ne vom orienta în consecință. Într-un context politic mai amplu și în urma negocierilor de la Kampala, pe care le-ați menționat și dumneavoastră, vedem că s-a deschis un capitol foarte important în uh, nord-est și avem o obligație față de comunitatea de acolo de a ne manifesta Două alte aspecte vreau să subliniez. În misiunea noastră cea mai recentă am vrut să, ca guvernul să-și asume răspunderea. Um, am discutat direct cu ministerele și cred că așa trebuie pusă problema pentru a avea o bună bază de uh, pornire. Nu în ultimul rând, Credem că intervențiile sectoriale ar trebui însoțite de măsuri aferente la nivelul uh, finanțării publice. Asta pentru a maximiza impactul intervențiilor. În concluzie, vreau să mă refer și la condiționalități, pentru că s-au tot uh, menționat și acestea. Trebuie subliniat că noi acționăm în baza acordului de la Cotonou, ceea ce înseamnă că întreaga noastră abordare e bazată pe parteneriat și dialog politic. Relația noastră cu Rede Congo se învârte în jurul unor uh, principii internaționale. E vorba de uh, asumare partajată a răspunderii, de New Deal și, uh, dat fiind contextul politic, cu țările, cu contextul ACP, e și acesta uh, important uh, de avut în vedere. Mulțumesc. Se vorbește despre o mie de ofițeri de poliție care au fost uh, pregătiți și care nu uh, care nu mai sunt nicăieri de găsiți. Nu ar fi dispărut ei în pădurea tropicală, dar ce s-a întâmplat cu ei? Curtea de conturi a rămas înmărmurită cumva în fața acestei realități spune președintele. Nu vreau să mă eschivez, dar asta ține de uh, executarea programelor. Discuții interne. Uh, still we have been... Am fost implicați uh, și noi în reformele polițienești din Rede Congo, mai ales uh, prin misiunea uh, EUPOL. Și e una din marile provocări ce ne stau înainte. Când vom trece, de, vom trece de la o reformă sectorială la nivelul securității, o reformă care ar trebui să pornească de la guvern și nu din afară și să se bazeze pe politici durabile. Pregătirea ofițerilor de poliție trebuie să se bazeze pe o planificare detaliată, în așa fel încât să știm unde sunt ei în țară, ce fac și pentru ce au fost pregătiți. Nu avem cum să reinventăm gestionarea resurselor umane și uh, o bugetare eficientă și o politică de personal eficientă. Noi ne dăm seama care sunt uh, provocările și uh, suntem pregătiți uh, pentru acestea, ne vom și axa exact pe acestea. Dau acum cuvântul lui domnul Pierre Amilat de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul, domnule. Voilà. Merci. Euh, mon nom est Pierre Amiat. Je suis. Euh, Mulțumesc. Mă numesc Pierre Amiat. Sunt uh, director la EFCO pentru Africa de Vest și Africa Centrală. Doresc să profit acum de o ocazie, pentru că noi suntem responsabili cu punerea în aplicare a politicilor. Că aceasta este cea mai, vreau să spun că aceasta este cea mai mare provocare pentru toată lumea. Se întâmplă ca oamenii pe care îi pregătim să se mute pe alte posturi în administrație. Este un proces destul de firesc. În cazul în speță, s-a întâmplat să pregătim o unitate specială pentru poliții și această unitate a fost dizolvată. Dar polițiștii respectivi lucrează în continuare, au fost detașați în alte unități. Deci nu s-a pierdut această formare pe care le-am oferit-o, atâta numai că oamenii respectivi nu mai formează o unitate creată atunci cu ocazia alegerilor și care după aceea a fost, după aceea a fost dizolvată. Continuăm să colaborăm cu poliția de acolo, mai ales în ceea ce privește înregistrarea uh, polițiștilor, pentru ca uh, poliția, for uh, forțele de poliție să se profesionalizeze și cine poate să aibă un statut de polițist să, să, să primească salariul de polițist și așa mai departe. Referitor la raportul Curții de Conturi, după cum a spus domnul comisar Peebles și doamna Ash, după cum a spus și doamna Ashton, noi luăm foarte în serios recomandările curții de conturi. Și de fiecare dată când putem să profităm de ele pentru a ne îmbunătăți performanța, în politica de dezvoltare mai ales, uh, ne bucurăm că putem să punem aceste recomandări în aplicare. Aș dori să fac și eu o observație pe, margine, pe marginea celor spuse. Am uh, auzit faptul că RDC este un studiu de caz pentru statele fragile, un fel de exemplu de pe urma căruia să tragem câteva concluzii generale despre toate statele fragile. În regiunea de care mă ocup eu există mai multe state fragile. Și pot să vă spun că e foarte dificil să generalizăm ceea ce înseamnă fragilitatea. Există câteva acțiuni de principiu care pot să fie definite. Uh, acest lucru a fost făcut în cadrul New Deal, dar nu putem să tragem concluzii în mod mecanic și să aplicăm ce se întâmplă în RDC, la Republica Centrafricană și la Mali și aceste state sunt foarte fragile, dar sunt mai puțin mediatizate. Deci cred că trebuie să fim foarte prudenți atunci când uh, uh, generalizăm pe marginea unui, uh, pe baza unui simplu exemplu. Deci nu putem să extrapolăm concluziile la toate statele fragile. De asemenea, programele au uh, dat un pic uh, dovadă de uh, exces de ambiție. Curtea s-a concentrat însă pe guvernanță, sprijin pentru justiție, pentru uh, alegeri și în aceste sectoare noi am dorit să reflectăm valorile Uniunii Europene. Este clar că, în ceea ce privește alegerile, în momentul în care facem un proiect, nu vom începe prin a crede că alegerile care urmează uh, vor fi implicit uh, într-un anumit, într-un anumit grad uh, doar într-un anumit grad libere. Nu, trebuie să pornim de la per, per, premisa că ele sunt libere. Da, este o acuză cinstită. Am fost extrem de ambițioși, dar nu se poate altfel, după părerea mea. Colegiul meu de la Serviciul pentru Acțiune Externă a spus uh, foarte bine că încercăm să ne concentrăm pe tot teritoriul, dar Uniunea Europeană singură nu va reuși să aibă și, și nu se pune problema uh, că dacă dorim să, dacă dorim să, să, să, să aducem o diferență, uh, nu putem să ne concentrăm disparat pe toate statele și nu putem să facem acest lucru singuri. Este o chestiune de acord al guvernelor cu privire la locurile în care chiar putem lucra în mod eficient. Într-adevăr, ne, concentrăm eforturile pe partea din E, de est a Congo, Mary Robinson de la ONU și uh, întreaga organizație a făcut eforturi deosebite acolo pe care le putem susține. Raportul curții, de asemenea, uh, vorbește despre lipsa de asumare a răspunderii din partea uh, guvernului Congo. Colegii care mă însoțesc astăzi ne-au spus că aceasta este principala problemă cu care se confruntă atunci când uh, am trimis o misiune acolo și aceasta a vizitat mai, mai multe ministere, ei au găsit că există o lipsă de interlocutori, o lipsă de asum, asumare răspunse, răspunderii și aceasta este o provocare considerabilă. Și tocmai încercăm să contracarăm această problemă atunci când uh, uh, demarăm programe de ajutor pentru dezvol dezvoltare. Unul dintre cele mai importante subiecte este cel al uh, folosirii uh, condiționalităților, chiar impunerea de condiții prealabile. Acest lucru e foarte important pentru că este o abordare bună pentru uh, sprijinul pentru dezvoltare. După cum a spus colegul nostru, este vorba mai ales despre uh, impunerea unui acord cu privire la acorduri, la obiectivele partajate. Nu putem doar să punem condiții și condiții prealabile ca să putem colabora. Nu putem să avem mecanisme integrate pentru fiecare proiect, care uneori uh, nu, nu dau întotdeauna rezultate din cauza blocajelor. Și acest lucru afectează coerența dezvoltării, pentru că anumite condiții pot să fie îndeplinite, anumite condiții pot să nu fie îndeplinite. Din experiența noastră, în cadrul mai multor proiecte, am, am avut rezultate catastrofale cu aceste condiționalități. Fire, firește că este nevoie de ele, dar acestea trebuie să fie desorginte politică și Să vă dau un exemplu. Să zicem că susținem organizarea alegerilor. Asta s-a și întâmplat, de fapt. Guvernul din RDC schimbă Constituția în mijlocul uh, scrutinului. Ce putem face? Să, să retragem susținerea pentru alegeri, riscând să fie anulate acestea, sau să continuăm? Cu această întrebare ne-am confruntat și cred că toate instituțiile trebuie să fim implicate în aceste aspecte. Acestea sunt dilemele cu care ne confruntăm și mă opresc aici. Mulțumesc foarte mult! Trebuie să spun că um, e păcat că din nou trebuie să discutăm aceste lucruri și că avem atât de puțin timp la dispoziție. Curtea, um, raportul Curții de Conturi uh, uh, este foarte critic. Pe de altă parte, aveți dreptate când spuneți că condiționalitatea, stricto sensu, distruge relațiile de parteneriat cu țara parteneră, dacă traduc liber ceea ce ați spus. Sunt de acord, dar totuși, contribuabilii uh, doresc să ceară rezultate în urma folosirii banilor lor și Parlamentul cere curții de conturi nu doar să verifice aspectele financiare, ci și rezultatele performanțele uh, politicilor externe, precum și ale celor din Uniunea Europeană. De aceea, uh, raportul Curții de Conturi are această responsabilitate politică, cere mai multă condiționalitate decât credeți dumneavoastră că e de dorit din punctul de vedere al relației de dezvoltare cu țările partenere. Um, yes, I... Da. Este o dezbatere dificilă, pentru că pare că am fi împotriva condiționalității. Noi nu suntem împotriva ei, suntem împotriva unei abordări mecanice în definirea rezultatelor. Nu cred că trebuie să fie determinată unilateral, trebuie să fie uh, stabilită de comun acord și contractualizată. Iată, ce ne spune curtea și acceptăm acest lucru pentru că așa trebuie să se avanseze. Guvernul respectiv trebuie să poartă responsabilitatea obținerii de rezultate dar nu avem nevoie de un uh, document strict mecanic obligatoriu din punct de vedere juridic. E nevoie de, nevo- de o evaluare a impactului posibilelor sancțiuni în ghirimele sau ale suspendării asistenței noastre, a direcționării asistenței noastre. Deci, cred că trebuie să avem o opinie politică legătură cu aceste aspecte pentru a evita, pentru a evalua efectul direct și a um, pagubele colaterale dacă întrerupem ajutorul. Într-adevăr, nu e ușor pentru Curtea de Conturi să uh, jongleze cu această marjă de nesiguranță. Dar, domnule Vesberg, aveți ultimul cuvânt. Vă rog. Totally. Mulțumesc. Sunt absolut de acord că e păcat că nu avem mai mult timp la dispoziție pentru că este una dintre discuțiile cele mai interesante pe care le avem în această săptămână. Eu cred că condiționalitatea mai trebuie dezbătută. Se pare că colegul meu de la comisie este de acord cu mine, condiționalitatea e importantă. N-am înțeles însă care e diferența între condiționalitatea politică și cea orientată pe proiecte. Nu am de gând acum să intru mai mult în această uh, diferență, dar eu cred că chiar Comisia uh, Um, a hotărât să nu facă ultima plată în, în contextul alegerilor și acesta este un tip de condiționalitate. Acum că ea politică s-a orientată pe proiecte, sincer, nu contează foarte mult pentru mine. I, I really... Dacă avem timp, aș dori să organizăm uh, o întâlnire între dumneavoastră, domnul Bergsberg, dar și uh, domnul Pinkston și, ra- și raportorul de la Curtea de Conturi privind Palestina. Tot dumneavoastră sunteți. Bun. Uh, e practic așa. Și cu participarea Comisiei, bineînțeles, pentru a rezolva dileme mai generale pe care, cu care ne confruntăm în aceste tipuri de cooperare, pentru a vă ajuta și dumneavoastră, în funcția dumneavoastră destul de nouă, în auditurile de performanță care implică tot felul de uh, aspecte politice pe care nu le puteți evita. Cred că e interesant să intrăm în detalii mai mult decât putem astăzi, dar puteți să fiți siguri că Comisia pentru Dezvoltare um, va continua să monitorizeze situația cu atenție. Acum predau președinția doamnei Eva Jolie. Mulțumesc foarte mult! Alors, nous avons une transition toute... Iată, tranziția este deja făcută între auditul Curții de Conturi în legătură cu asistența în Congo și punctul 19 de pe ordinea de zi, care este cooperarea pentru dezvoltare ă, pentru dezvoltare, ă, contribuția Uniunii în, țările, în statele fragile, ă, probleme și oportunități. Este o plăcere pentru mine să primesc la comisia noastră pe doi autori ai studiului privind uh, provocările și oportunitățile legate de ajutorul nostru pentru statele fragile. E vorba de doamna Micaela Gavas și domnul Edward Hedger de la ODI, Overseas Development Institute, de la Londra. Mm, doamnă, domnule, vă dau acum cuvântul pentru a prezenta principalele aspecte ale studiului dumneavoastră. Apoi, deputații vor avea ocazia de a lua cuvântul și în încheiere vă voi da din nou cuvântul dumneavoastră pentru a răspunde colegilor. Are deci cuvântul uh, mai întâi doamna Michaela Gavas și apoi domnul Edward Hedger. Sau, mă rog, puteți în ordinea în care doriți să interveniți. My name is Edward. Bună seara, sunt Edward Hedger de la Overseas Development Institute. Voi face jumătate din prezentare și apoi colega mea, Michaela Gava, va face cealaltă jumătate. Raportul uh, care mm, uh, ne-a fost comandat uh, se referă la provocările și oportunitatea asociate cu participarea Uniunii la dezvoltarea statelor fragile. Um, am studiat situația până în aprilie 2013. Într-adevăr, situația a evoluat de atunci și în prezentare vom acoperi și această perioadă. Aș dori să spun că doresc să vă transmitem patru mesaje principale sau patru subiecte principale pe care le-am analizat mai ales în ceea ce privește contribuția uh, UE la dezvoltarea statelor fragile. Mai întâi, coerența instituțională între diferitele părțile instituțiilor europene și modul în care aceasta poate să facă față provocărilor statelor fragile și am produs critici în legătură cu coerența în organizație. Apoi avem natura instrumentelor și a modalităților folosite și am fost afectați de provocările trecerii de la o abordare umanitară la una de dezvoltare. Reacția la situațiile de urgență și care se concentrează pe provocările instituționale. Apoi, avem capacitatea. Există o serie de provocări și de nevoi de expertiză în acest context. Ne-am întrebat dacă avem uh, cunoștințele potrivite la locul potrivit pentru a face față acestor um, uh, provocări. Și apoi avem evaluările instituțiilor. Noi ne-am concentrat mai ales pe natura de anticipare în implicarea noastră în țările fragile. Iată, acum uh, puteți vedea prezentarea. Uh, mai întâi voi vorbi despre contextul mai larg al uh, statelor fragile și provocările generice în care se confruntă actorii internaționali și apoi colega mea va prezenta concluziile noastre specifice. Mai întâi, sărăcia în lume. Situația se schimbă, s-a schimbat și va continua să se schimbe. Aceste date sunt destul de cunoscute dar este clar că majoritatea săracilor acum se află, cel puțin jumătate, se află în state fragile și această proporție va crește. Deci provocarea majoră este să rezolvăm problema fragilității pentru a rezolva și problema sărăciei, pentru că aceste aspecte nu mai pot fi separate. Să nu uităm că statele fragile, în general, nu vor atinge obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Nici o țară dintre statele fragile nu a atins niciun obiectiv de dezvoltare al mileniului. Iată cât de mari sunt provocările cu care se confruntă. Caracterizarea acestor uh, state, caracteristicile lor sunt asociate cu riscuri. E violență armată și efectul acestei violențe asupra instituțiilor statului deci cu un impact major. Iată lista statelor fragile. Uh, obiectivul e în mișcare. E vorba uh, de mai multe tipuri de state, dar vedem că fenomenul cu venituri medii există și, practic, uh, există tot felul de țări cu caracteristici diferite. Um, noi ni s-a mm, cerut să ne concentrăm pe natura generică a acestor țări, dar uneori nu e posibil acest lucru. Trecem acum la natura finanțării. Anumiți uh, actori au fost dominanți în finanțare. Iată uh, datele din 2010. Statele Unite este, cea, este cel mai mare donator în statele fragile. Instituțiile UE sunt uh, un uh, donator semnificativ pe locul 2. Mm, contribuția lor în statele fragile reprezintă 50 de miliarde de euro la nivel global. Um, deci, uh, iată, este o parte semnificativă, dar distribuția nu este egală. Jumătate din bani au mers în șapte țări și multe alte țări au primit mult mai puțin. Am vorbit despre RD Congo. Astfel de țări uh, se bazează pe ajutorul uh, nostru și de multe ori se bazează pe un donator unic. Și provocarea uh, este atunci când există o fragmentare în rândul donatorilor. Acum, care sunt principiile pentru un angajament conform unor bune practici în acest context. E important să țină cont de situația respectivă, să nu se facă rău, să ne concentrăm pe construirea instituțiilor statului, să ne concentrăm pe măsuri de prevenție, să recunoaștem uh, legăturile dintre obiectivele politice de securitate și de dezvoltare. Vă amintesc aici principiile pe care, care trebuie să guverneze toate tipurile de asistență în statele fragile. Efortul de a promova nediscriminarea și accentul pus pe societăți inclusive și stabile pentru a nu reveni într-o situație de conflict, alinierea, alinierea cu prioritățile locale, coordon, mecanisme de coordonare și o combinație de viteză, dar uh, și rezistență deci uh, nu trebuie să alegem între un sprint și un maraton, trebuie să le facem pe ambele deodată. Trebuie să acționăm urgent, dar și să nu uităm uh, acțiunea pe termen lung, dezvoltarea instituțiilor uh, și modul în care putem ajuta sistemul. În fine, trebuie să evităm breșele de excluziune și uh, tocmai când s-a vorbit de din despre Congo s-a constatat acest lucru. În raport am uh, observat că, în mod regretabil, majoritatea actorilor care oferă ajutor nu sunt echipați suficient uh, pentru a face față provocărilor situațiilor fragile, deci iată de aceea aceasta rămâne o problemă pentru noi. Acum, care au fost constatările noastre în legătură cu performanța? este o listă care prezintă o serie de provocări. E vorba de insuficiența înțelegere a contextului național. Și anume, cât de bine sunt uh, adaptate soluțiile noastre la contextul specific. În ce măsură suntem conștienți de efectele negative ale acțiunilor noastre? în aceste uh, zone cu provocări foarte mari. Și aș dori să mai abordez o chestiune pe următorul slide. E vorba de cadrul local pentru dezvoltare. Uh, mulți dintre dumneavoastră știu că există acest nou acord pentru angajamentul statele fragile G7+, 18 state fragile sunt considerate un uh, grup uh, de state și aici nu se pleacă de la ofertă, ci de la cerere pentru a identifica ce funcționează. Și în aceste grup de țări Um, se observă trei concluzii. Aceste țări încearcă să se implice în a defini clar nevoile lor. Mai întâi, um, trebuie să sprijinim uh, soluții promovate de țările respective. În al doilea rând, e nevoie de implicarea actorilor interni, guvernul, societatea civilă sau politicienii. Ei sunt cei mai calificați pentru a comenta motivele fragilității și pentru a ne ajuta să programăm sprijinul. În al treilea rând, comunitatea internațională ă, reacționează mai repede la evenimente decât previne evenimentele. Ă, nu reușește să înțeleagă suficient de bine semnele ă, provocărilor, dar și semnele de progres. Și de aceea trebuie să ne îmbunătățim capacitatea de a preveni aceste, de a anticipa. Uh, importante sunt uh, evaluările fragilității. Uh, și în interiorul țării um, se fac aceste evaluări, poate nu conform celor mai bune practici sau celor mai bune standarde, dar ele sunt importante pentru că reprezintă um, perspectiva acestor țări. Cinci țări au făcut deja aceste evaluări. Acum dau cuvântul colegei mele pentru a doua jumătate. Super. Gavas, please continue the presentation of your study. Vă rog frumos să continuați prezentarea studiului. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Thank you. <laughs> Thank you. So if I could very briefly uh, just run foarte pe scurt vreau să trec în revistă contextul istoric pentru cadrul politic pentru implicarea în statele fragile. În 2001 avem uh, comunicarea Comisiei pentru prevenirea conflictelor și prevenirea conflictelor violente, un program european. Astfel, s-a introdus, introdus abordarea integrată, care mai târziu a devenit abordarea comprehensivă. Mă voi referi însă mai târziu la asta. În 2003 avem strategia europeană pentru securitate. Aici ne-am axat pe uh, prevenirea de a avea state eșuate. În 2005 avem, uh, avem uh, un consens european cu privire la dezvoltare. Aici am acoperit toate genurile de criză. Avem uh, concluzie în 2007 pentru securitate și dezvoltare, unde s-a subliniat uh, legătura dintre aceste două elemente, iar Consiliul a oferit mandat instituțiilor europene de a crea un plan de acțiune pe fragilitate și conflict. Obiectivul acestui plan de acțiune a fost de a sublinia măsuri concrete de sporirea capacității de reacție a Uniunii Europene în patru domenii. Mai întâi, o abordare exhaustivă europeană, în al doilea rând, construcție statală, în al treilea rând, asistență europeană mult mai eficientă, patru, parteneriate internaționale strategice. De fapt, am văzut că s-a creat SAE. Asta s-a întâmplat exact în acest context și până la urmă, din cauza uh, acestei noi entități și a creării noi entități, s-a întârziat planul de acțiune. Trebuie să stabilim o legătură între lipsa securității și sărăcie. Și din cauza că am vrut să avem această legătură, s-a um, asumat angajamentul finalizării și implementării planului de acțiune. În 2012 au fost publicate concluziile Consiliului în ceea ce privește politica comună de securitate și apărare. Trebuie să, cu angajamentul de a finaliza abordarea comprehensivă. Și apoi, Comisia, împreună cu SAE, în 2013, au emis o comunicare comună cu privire la această abordare comprehensivă față de conflictele externe. Revin mai târziu la aceste elemente. Și acum, structura instituțională europeană. Au fost manifestate îngrijorări cu privire la coordonarea dintre SAE și Comisie, răspunderea asumată față de fragilitate și conflict la nivel politic este fragmentată între SAE, DEFCO și instrumentele de politică externă de la Comisie. Pentru cineva din afara sistemului nu prea e clar care este legătura dintre diferitele entități și care este legătura cu delegațiile um, europene. Din acest motiv, dezvoltarea, diseminarea și uh, încorporarea diferitelor instrumente a fost, uh, au fost elemente întârziate. Referind acum la instrumente, există o varietate de instrumente la care poate face apel Uniunea Europeană în caz de conflict. Avem trei instrumente pe termen lung de intervenție în caz de conflict, um, Development Cooperation Instrument, Politica Europeană de Vecinătate, Instrumentul pentru Stabilitate și mai, mai apoi avem uh, și Instrumentul pentru Democrație și Drepturile Omului și, desigur, Politica Comună de Securitate și Apărare. Instrumentul principal pe care l-am analizat noi a fost instrumentul pentru stabilitate. pentru, programare, pentru finanțare pe termen lung, pe termen uh, scurt, mă scuzați, neprogramată. De asemenea, SAE oferă sprijin și instituțiilor statului, canalelor independente de comunicare în masă și așa mai departe. Se oferă asistență în măsura în care, prin alte instrumente, nu se poate acționa în situație de conflict. Acest instrument poate fi implementat timp de 18-20 de luni. Dar, în tot acest context, vor exista, prin instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, și alte acțiuni. Impactul um, e unul palpabil. Vedem că obiectivele de prevenire a conflictelor nu au putut fi atinse, la fel nici stabilizarea pe termen lung. Și um, există și um, câteva contracte de construcție statale prin sprijin bugetar european, care sunt demne de menționat aici. Noi sprijinim uh, uh, noul acord cu privire la stabilizarea statelor fragile, dar nu prea avem probe nu ne prea dăm seama cum aceste contracte de construcție statală uh, sunt implementate în statele fragile care uh, trebuie reabilitate. Și nu există nicio legătură directă între acordurile noi, evaluările fragilității și aceste contracte de reconstrucție. Cu aceste, la aceste contracte am constatat absența de a avea un partener uh, credibil uh, în guvernele din statele fragile. Ce înseamnă, de fapt, abordarea comprehensivă? Până săptămâna trecută, poate, înțelegerea um, acestei um, abordări comprehensive a fost problematică. Iată o diagramă în care sunt prezentate mai multe concepte. Prima întrebare care trebuie adresată pentru a înțelege acest instrument este de ce? De ce avem nevoie de această abordare? Prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor, pacea, construcția statală, ce anume? În al doilea rând, cine și cu cine? Cine e implicat la nivel instituțional comunitar? Cum sunt implicate statele membre? Ce fac partenerii comunitari la ONU, Uniunea Africană, NATO, societatea civilă, țări partenere și care este forța motrice. A treia întrebare. Când? Aici avem uh, angajamente pe termen scurt și pe termen lung cu legături între cele două dimensiuni. Care sunt strategiile de ieșire? Cum ar trebui să-și transforme pe termen lung Uniunea Europeană intervenția? Și, în ultimul rând, unde E vorba aici de dimensiunea geografică la nivel continental, regional, național, local. Legăturile uh, dintre diferitele nivele sunt foarte importante și se pune întrebarea dacă ar trebui să existe o prioritizare geografică sau dacă Uniunea Europeană ar trebui să fie pregătită să acționeze la fel în orice țară fragilă afectată de conflict. Avem și întrebarea ce. Ce fel de activități sunt vizate? E vorba de uh, acțiuni civile, militare sau e vorba de acțiuni ample de dezvoltare? E vorba de apărare, diplomație și dezvoltare? Sau uh, mergem chiar dincolo de toate acestea până la relațiile comerciale? Și apoi, cum transpunem totul în realitate? Cu ce mecanisme instituționale uh, cu ce funcție de control, strategie, plan, resurse, stimulente și elemente de descurajare chiar. Noua comunicare cu privire la abordarea comprehensivă fixează mai multe principii. Uniunea Europeană se asumă, își asumă angajamentul de a face o analiză partajată la nivel uh, european între statele membre, între instituțiile comunitare, înțelegând exact ce înseamnă o situație de potențială criză. Deci se răspunde la întrebarea de ce. Se definește o viziune unică strategică pentru o situație de conflict sau de criză, în așa fel încât Uniunea Europeană să se poată angaja într-o manieră uh, într-o manieră comprehensivă. Aici acoperim deja de ce și cine. Vrem să lucrăm mult mai bine cu partenerii noștri, ONU, NATO, societatea civilă, deci am uh, acoperit și întrebarea cu cine. Și ne asumăm un angajament pe termen lung, în același timp ținând cont și de acțiunile importante pe termen scurt, cu sinergii naturale. Deci am acoperit și dimensiunea când. Ne axăm pe prevenție prin uh, acțiuni diplomatice, prin uh, sisteme timpurii de avertizare, deci am acoperit și uh, dimensiunea ce. Și apoi vrem să mobilizăm capacitățile Uniunii Europene și să partajăm anumite obiective. Ne-am axat și pe cum. Discutăm și despre uh, mai buna utilizarea delegațiilor europene pentru crearea unui dialog, pentru a avea o programare partajată la nivelul statelor membre. Iarăși, cum? Lipsește doar undele nu uh, e acoperită dimensiunea geografică deloc și nu ni se spune care este planul de acțiune de care avem nevoie. So, moving on, on to, uh... Trecând acum la evaluările pe care le-am făcut. Ne-am bazat pe mm, sondajul de monitorizare al OCDE și multe alte elemente similare. În acest slide aveți punctele forte uh, ale Uniunii Europene, dar și slăbiciunile. Uniunea Europeană are un cadru uh, strategic foarte puternic și își poate asuma abordări pe termen lung, Uniunea Europeană putând aborda conflictul la origine. Dar există fragmentare la nivel instituțional. În al doilea rând, Uniunea Europeană are capacitatea de a um, spori capacitățile locale și sprijină capacitățile de um, facilitare a păcii prin diferite inițiative în acest sens. Dar, în același timp, capacitatea sa este limitată, nu are suficient personal și nu are suficientă expertiză la delegațiile sale. Uniunea Europeană a militat pentru o abordare cu privire la um, crearea de legături pe termen lung, dar vedem că există o lacună între uh, instrumentele pe termen scurt și instrumentele pe termen lung. E o zonă gri acolo care a rămas neacoperită. Uniunea Europeană încearcă să se coordoneze cu alte părți interesate, dar cooperarea cu ONU e una ad hoc. Cooperarea cu statele membre, de asemenea, a rămas doar la nivelul uh, fluxului informațional. Când, de fapt, ar fi nevoie de programare comună, obiective comune și sinergii pentru a evita lacunele și dedublările. Uniunea Europeană a reușit să obțină asistență în zonele izolate sau vulnerabile sau la nivelul comunităților vulnerabile, dar nu a utilizat suficient capacitatea sa de analizare a conflictelor și nu există o calitate suficientă a um, instrumentelor de evaluare a conflictului. Am avea aici o portiță foarte importantă pentru a înțelege exact care este forța motrice la nivel conflictual și pentru a reuși să includem gestionarea conflictelor în uh, etapa de planificare. Iată care sunt uh, marile provocări în uh, angajarea Uniunii Europene în statele fragile. După cum spunea colegul meu Edward, fragilitatea nu înseamnă doar un stat cu venit redus. Uniunea Europeană trebuie să ia o decizie. Programele sale de contracarare a fragilității ar trebui să se axeze doar pe statele sărace sau ar trebui să aibă elementul rezistenței inclus în absolut toate programele. De exemplu, Uniunea Europeană e interesată în uh, regiunea mai amplă a Mediteranei unde fragilitatea e la ordinea zilei. Vrem să ne axăm pe anumite sectoare din statele fragile, dar asta um, presupune o abordare puțin diferită. Există poate relații bilaterale unde există uh, mai multă înțelegere a acestor elemente. Credem așadar că Uniunea Europeană ar trebui să se axeze pe sectorul justiției și uh, al securității publice. E nevoie de parteneriate eficiente, de la nivel politic, operațional, până la toate celelalte subniveluri. Și există mai multe implicații la nivelul stabilirii parteneriatelor în acest sens. Avem odată Consiliul cu un altul reprezentant, unde se emit, uh, de unde pornesc uh, strategii la nivelurile de mai jos. La, e vorba așadar de o intervenție la nivelul statelor uh, fragile direct sau între state. De asemenea, trebuie să vedem și cum ne coordonăm la nivelul statelor. Chiar dacă Uniunea Europeană nu este cea care conduce acțiunile, ar putea să aibă totuși un cuvânt de spus în momentul în care se iau decizii importante. Răspunderea față de statele fragile e asumată de mai multe entități europene și există fragmentare. Credem că abordările centrale mm, sunt lente și pe termen lung nu există un flux informațional suficient de eficient, suficient de bun. E așadar foarte bine să oferim delegațiilor un rol mai important în luarea deciziilor și să le oferim flexibilitate în acest sens. Cu privire la capacități și expertiză, este foarte important ca cei implicați în acest domeniu să fie bine pregătiți misiunile europene trebuie să fie bine dotate cu personal, personal bine instruit. Standardele trebuie să fie foarte ridicate pentru ca posturile să fie ocupate de persoane cu o pregătire cât se poate de bună. Și apoi mai apare și problema instrumentelor. There is some evidence that poorly există dovezi că anumite instrumente, alese în mod neinspirat, tărăgânează procesele, chiar pot să distrugă instituțiile deja existente. În concluzie, am venit cu câteva recomandări. Dar înainte de acestea, ar trebui probabil să subliniez ceva. Slăbiciunile pe care le-am găsit nu sunt diferite față de cele de care a dat dovadă alți actori internaționali. Însă, Uniunea Europeană se confruntă cu alte provocări în termen de fragmentare, fragmentarea politicilor, in, consecvență insuficientă uh, și subfinanțarea uh, expertizei. Uniunea Europeană trebuie să pună, să finalizeze planul de acțiune. Comunicarea nu este un plan de acțiune, este doar un set de principii. Apoi, considerăm că Uniunea Europeană trebuie să aibă uh, instituții cu un rol mai clar la nivel operațional. Acest lucru a fost propus uh, chiar în, uh, în, în uh, documentul publicat de către, ESA, de către SAE. Există linii directoare cu privire la uh, prevenție, dar trebuie să mergem mai departe cu un pas. De asemenea, susținem uh, stabilirea unui grup la nivel înalt de coordonare. Chiar Serviciul de Acțiune Externă a făcut această propunere. Acest grup trebuie să fie prezidat de înaltul reprezentat. De asemenea, trebuie să ne concentrăm pe uh, utilizarea eficientă a resurselor, uh, flexibilizarea rolurilor și așa mai departe. Recomandăm, de asemenea, o definire mai clară a implicării, a cuantumului implicării în, statelor, în statele flagire, mai ales în ceea ce privește instrumentele ne, neumanitare de sprijin. De asemenea, trebuie stabilită uh, uh, și instrumentele extrabugetare. <coughs> Um, I now give the floor to Mr. Berman. Domnul Burman are cuvântul. Thank you very much, Michaela. Mulțumesc foarte mult, Michaela. Mi-ai uh, amintit de o poezie de-a lui Rudyard Kipling, Ooh. So <laughs> I was happy to have this, this souvenir of this poem back again. Deci mă, mă bucur că, că um, mi-am amintit de această poezie, tocmai am căutat-o pe internet și v-am citat un pic din ea. Ne-ați dat câteva informații foarte valoroase Eu consider că valoarea adăugată în abordarea europeană a conflictelor în cadrul UE este dialogul. Găsești oamenii potriviți, îi pui la masă să discute și găsești compromisuri. Această aptitudine trebuie exportată din ce în ce mai mult. Cred că nu ne subestimăm propria noastră capacitate, potențialul de a exporta asemenea valori. Ați recomanda acest lucru în statele fragile și dacă și vreau să întreb dacă ați vorbit despre această, acest export de valori în raportul dumneavoastră. Vreau să vă întreb de asemenea dacă v-ați întâlnit cu delegații sau cu șefi de delegații UE care s-au plâns cu privire la lipsa de, de, de marjă de manevră pentru că eu cu asta m-am confruntat în trecut. Și este în continuare cazul, după părerea mea. Este limitat rolul pe care îl are, are Bruxelles prin șefii de delegații, de aceea este foarte dificil să reacționăm în anumite situații. Thank you. I now give the... Mulțumesc, doamna Sargentini. Ce? Mulțumesc, doamna președinte. Micaela, colegul tău Edward a spus ceva la începutul prezentării că Uniunea Europeană se pricepe mai bine să reacționeze decât să prevină. Este o afirmație cinică, dar adevărată. Puteam să prevenim foarte multe situații neplăcute dacă uh, le-am, dacă le-am fi prevăzut. Ne-ați vorbit despre posibilitățile tehnice în linii mari, despre programele care există deja, dar pot să fiu și eu cinică și să spun că ceea ce lipsește cu adevărat atunci când uh, avem o relație cu un stat fragil este într-adevăr voința politică și acest lucru duce la lipsa capacității de prevenție. Deci, recomandările dumneavoastră pot să fie utile dacă există această voință politică. Dacă ne uităm la situația din Republica Centrafricană, nu cred uh, că a crezut cineva că există vreo șansă reală de stabilitate. Deci am fost foarte șocați când lucrurile au mers totuși, uh, când au, au escaladat totuși într-un mod atât de grav. Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul comisiei. Reprezentată de doamna Elena Denisa. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Mon nom est Uh, mulțumesc, mă numesc Denisa Elena Ionete, sunt uh, șef de unitate la Direcția Generală DEVCO. Este o onoare să reprezint Comisia în această discuție. În capacitatea mea de șef de unitate, unitate care are rolul de a um, aduce o coerență acțiunilor uh, direcției mele generale și asigură coordonarea internă în ceea ce privește problemele de integrare, mai ales concentrându-ne pe fragilitate, mai ales abordarea noastră în, uh, în, în programare, uh, cadrul, de, uh, cadrul strategic de rezultate, noul acord, relațiile cu Serviciul de Acțiune Externă, inclusiv structurile uh, CSDP, CFSP. ne ocupăm și împreună cu DigiEco și eu, eu prezidez grupul interservicii cu privire la tranziție. Doamnă președinte, aș dori să subliniez că există o situație uh, aparte în instituții în, care a apărut în ultimii ani. Studiul acesta este deja vechi de câteva luni și se bazează pe un alt studiu cu privire la prevenirea conflictelor și consolidarea păcii. Acest prim studiu se referă la o perioadă uh, între 2001 și 2009. De dragul transparenței, noi chiar am publicat pe site-ul nostru uh, fișa care contrazice rezultatele acestui studiu. Tocmai de aceea aș dori să intru direct în subiect, dacă îmi permiteți. Voi vorbi despre implicarea noastră în țările fragile în ultimii doi ani, în urma adoptării agendei pentru schimbare. Voi vorbi și despre poziția noastră ca uh, Comisie Europeană la forumul de la Busan. Am, am spus foarte clar că Uniunea Europeană se va angaja într-o nouă abordare în ceea ce privește fragilitatea și uh, conflictul. Voi uh, răspunde uh, la ceea ce ați uh, spus și la punctul anterior de pe ordinea de zi, pentru că v-am, v-am urmărit spusele. Să nu uităm că acest state building, consolidarea statelor în țările fragile, este bazată pe contractul social între cetățeni și autoritățile statului. Deci pentru cetățeni trebuie să uh, fie sprijinit acest state building. Contractul social are trei caracteristici esențiale capacitatea autorităților, legitimitatea lor în fața populației și autoritatea lor. Și combinația între aceste trei elemente esențiale uh, face ca țările fragile să fie foarte diferite între ele, după cum a spus și domnul director mai devreme. Din, în Republica Centrafricană vedem că toate aceste caracteristici sunt la nivelul zero. În celelalte țări, îmi vine în minte acum uh, Ghana sau Burkina Faso. Vedem acolo că legitimitatea este clară, autoritatea statului la fel. Statul este cel care are uh, monopolul puterii, dar există lipsă de capacitate și acolo trebuie să intervenim. Mai important este însă că această consolidare a statului este un uh, proces politic intern. Nu trebuie să modificăm acest lucru conform propriilor no, noastre percepții. Trebuie să sprijinim dezvoltarea de capacități, cu siguranță, uh, dezvoltarea uh, capacității de a-ți menține legitimitatea ca stat, sprijinul pentru alegeri, sprijinirea unui um, proces politic uh, legitim. De asemenea, sprijinim, uh, sprijinim autoritățile de implementare a legii. Statul trebuie într-adevăr să dețină monopolul puterii, dar pentru cetățeni. Trebuie să ne gândim întotdeauna la acest contract social în relația noastră cu autoritățile statului. Ca să revenim la realitate și să vă dau câteva exemple concrete. Vă voi aminti anumite măsuri pe care le-am luat și acțiunile noastre care sperăm ne vor pune într-o poziție mai bună pentru a face față provocărilor acestor țări fragile, care sunt, revin, uh, sprijinirea legitimității și autorității statului. Mai întâi, legătură cu resursele. Am plăcerea să vă informez că în ultimii trei ani fondurile pentru ajutorul bilateral pentru țările fragile a crescut progresiv de la 40-45% în 2010 la 55% astăzi. Și aici nu adaug sprijinul pentru securitate, pentru menținerea păcii sau pentru operațiunile noastre prin uh, African Peace Facility. Coordonare, Joint Programming. Am creat cadrul necesar pentru ca această programare să poată redemara pe o altă bază, pe o bază diferită de cea precedentă și avem pentru 40-50 de state uh, perspective. Un minut, vă rog, nu știu ce să vă mai spun, pentru că am foarte multe lucruri de spus. Consolidarea capacităților staffului nostru este foarte important pentru noi și în ultimii doi ani am făcut uh, 12 sesiuni de formare pentru staful nostru, pentru staful instituțiilor europene și al statelor membre, reunind aspecte de legate de fragilitate și chestiuni legate de dezvoltare. Și am făcut uh, un proiect pilot de atelier interagenții pe care îl vom face din nou într-o țară fragilă, pe bază regională, pe, pentru un număr mic de state în, și în coopera cu ceilalți donatori. Nu am mult timp la dispoziție, dar în ceea ce privește coordonarea doresc să amintesc faptul că suntem agenția uh, lider pentru un nou deal în Somalia. Suntem parteneri uh, pentru Timorul de Est uh, și chiar da, în calitate de co-coordonator pentru Republica Centrafricană, cooperăm la ameliorarea situației doresc să spun că avem, ne confruntăm cu trei provocări. Unu, nu trebuie să uităm importanța construirii um, instituțiilor statului. Președinte urmărește pe, o întrerupe pe vorbitoare. Am înțeles că aveți soluții și modele importante. Acum dau cuvântul experților, trei minute fiecare, pentru a răspunde la întrebările deputaților. Thank you very much. Um... Mulțumesc. Voi răspunde domnului Berman în legătură cu valoarea adăugată în um, programare. Într-adevăr, acesta este un rol esențial, dar trebuie să se înțeleagă care ar putea fi rezultatele. Trebuie o implicare mai răbdătoare, nu în prim plan, dar este o atitudine esențială și important este să ne adaptăm contextului. Ați vorbit despre șefii de delegație. În general, cred că acesta este un domeniu de deficit. Într-adevăr, nu e ușor să se regăsească persoanele potrivite la locul potrivit în funcție de um, capacitățile lor. Situația poate fi mult îmbunătățită. Doamnă Sargentini, voința politică, da, într-adevăr. Pe de o parte, trebuie să încercăm să înțelegem care sunt cauzele fragilității, dar și care este voința politică de a acționa și de a înțelege dimensiunea regională. Toate aceste elemente sunt foarte importante. Ați vorbit despre Republica Centrafricană, dar și Mali este o țară în care evenimentele ne-am luat prin surprindere, dar analizele ulterioare uh, Um, ne-au arătat că trebuie să luăm în considerare dimensiunea regională. Vă mulțumesc mult șefului de unitate de la Comisia Europeană pentru um, observațiile foarte utile. Într-adevăr, sunt chestiuni complexe uh, și cred că contractele de uh, construire a capacităților statale sunt foarte importante în acest sens. Să vedem dacă colega mea dorește să adauge ceva. Mulțumesc. În legătură cu dialogul și medierea, suntem absolut de acord. Într-adevăr, este un avantaj comparativ al Uniunii Europene. Și, la jumătatea anului viitor, vom uh, propune un raport care spune tocmai acest lucru în legătură cu capacitățile soft de um, acțiune ale Uniunii Europene. Doamne de la Comisie, pot să-i spun că am uh, citit notele directoare ale Serviciului de Acțiune Externă o notă în legătură cu prevenirea conflictelor și chestiuni de securitate în cadrul uh, instrumentelor de cooperare externe. La pagina 15 există o listă întreagă de unități care abordează prevenirea conflictelor, uh, uh, considerarea păcii și așa mai departe. E vorba de cinci organizații de la EAS, de la SAE și cinci de la DEFCO plus o unitate pentru politici externe, dar încă nu e clar cine ce face, uh, cum sunt împărțite responsabilitățile și care sunt responsabilitățile. Nu știu dacă sunt foarte utile aceste linii directoare, dacă sunt făcute așa. Mă voi opri aici. Mulțumesc. Euh, merci beaucoup. Vă mulțumesc. Mulțumesc celor doi invitați, doamna Gavas și domnul Hedger, care ne-au prezentat acest studiu, care explică multe și care cu siguranță va inspira mult comisia pe viitor. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi și mulțumesc deputaților răbdători care rezistă de azi dimineață de la 9 și văd că nu se înțelege faptul că timpul este o materie primă într-un parlament și nu putem să dispunem de el atât de ușor și nu înțeleg de ce se, unii își manifestă nemulțumirea plecând înainte de a se da răspunsurile. Ne rămân 30 de minute pentru a termina ședința și trecem, deci, la un schimb de opinii în legătură cu proiectul de raport al doamnei Sargentini pe un subiect care a preocupat mult comisia noastră în ultimii patru ani și jumătate de activitate. E vorba de promovarea dezvoltării prin practici comerciale responsabile, inclusiv rolul industriilor extractive în țările în curs de dezvoltare. Doamna Sargentini, aveți cuvântul pentru a ne prezenta raportul dumneavoastră. Dank u wel, voorzitter. Ik ga Nederlands. Mulțumesc, doamnă președinte. Voi vorbi olandeză. Având în vedere că vine Crăciunul și că uneori când ne apropiem de Crăciun, uh, când nu vorbesc limba mea maternă, nu mai sunt coerentă, tocmai de dragul coerenței o să vă vorbesc în olandeză. Sunt foarte entuziastă în legătură cu acest raport, dar totuși voi face o prezentare scurtă. Bineînțeles, e păcat că atât de puțini colegi sunt prezenți și apreciez prezența celor care încă sunt în sală. Dar oricum e doar un prim schimb de opinii și uh, putem, bineînțeles, să discutăm ulterior amendamentele dumneavoastră. Pentru mine, un astfel de raport de promovarea dezvoltării prin practici responsabile um, în domeniul comercial, mai ales în ceea ce privește rolul industriilor extractive în țările în curte de dezvoltare, este foarte important. Este un titlu lung, dar un astfel de raport a, trebuie să arate că țările în curs de dezvoltare trebuie să se îmbogățească din propriile resurse. Și această comisie DEVE nu trebuie doar să se ocupe de ajutorul pentru dezvoltare și de reguli, trebuie să insiste asupra coerenței în politici. Și în viața mea profesională de 13 ani mă ocup de materiile prime și de aspectele pozitive și mult mai puțin pozitive ale acestei industrii. Acum mai mult de 10 ani discutam cu autoritățile din Botswana în calitate de, în calitate de membra unei organizații de dezvoltare Ehm, doream să lupt împotriva uh, acelor blood diamonds, uh, diam diamantelor plătite cu sânge, care au dus la războiul din Liberia. Uh, spuneau, nu, sunt diamantele dezvoltării. Da, uh, despre asta vorbeam, dar acum în acest raport vorbim despre același lucru. A fost nevoie de un an pentru a se asigura o reală transparență a întreprinderilor în Uniunea Europeană. În primăvară am votat raportul privind transparența. Ieri sau alaltă ieri am votat Um, în legătură cu așa numită non-financial reporting. Uh, deci, consumatorul european dorește transparență din partea întreprinderilor. Deci, anul acesta lucrurile au evoluat într-un sens pozitiv, dar trebuie să ne asigurăm că acest lucru va fi cazul și în țările în curs de dezvoltare. Și pentru asta, ajutorul nostru pentru dezvoltare și practicile noastre comerciale trebuie revizuite. Și tocmai despre acest lucru vorbesc în acest raport. În acest raport um, nu mi-am propus să vorbesc despre legislația europeană, ci despre modul în care noi putem să ne organizăm ajutorul. Am fost nu de mult în uh, estul uh, Republicii Congo, în uh, uzine de stat. Cum putem eticheta materiile prime pe piețele mondiale pentru ca aceste materii prime să ajungă pe aceste piețe fără uh, ca rebelii să câștige bani de pe urma lor? Cum putem să ne asigurăm că contribuabilul plătește ce trebuie să plătească și populația locală va putea profita de pe urma câștigurilor din aceste materii prime? Populația locală nu era satisfăcută, spunea că lucrurile nu funcționează, că sistemul um, nu Uh, e eficient uh, chiar și nici cu participarea întreprinderilor europene. Ei spuneau de când s-au implicat întreprinderile europene câștigăm mai puțin. Spun că prin practici frauduloase pot câștiga mai mult și dacă pot câștiga mai mult uh, printr-un comerț ilicit decât printr-un comerț legal, asta trebuie să ne pună pe gânduri. Nu mai suntem foarte numeroși astăzi aici. Și eu pot să spun că am vorbit și despre dezvoltarea durabilă, despre rolul sectorului privat, ce poate face acesta în um, ceea ce privește regulile comerțului internațional și regulile investițiilor. Este evident că importul de produse de bază în Uniunea Europeană rămâne mai ieftin decât importul de produse semifinite. Eu cred că aceste reguli ar trebui să se schimbe. Populațiile locale ar trebui să poată profita de pe urma acestor venituri. Cum ne putem asigura că banii nu vor ajunge doar în capitală, ci și um, la comunitățile locale din zonele miniere. Cum putem evita ca aceste fonduri să nu ajungă decât în orașele mari din lume, uh, orașe unde există burse. Cum ne putem asigura că și comunitățile locale pot câștiga de pe urma acestor activități? O altă problemă care ne preocupă este propunerea pe care o va face Comisia în legătură cu minereurile care creează uh, conflicte. Um, bauxita, lemnul și așa mai departe. Aș fi, trebuie să așteptăm această comunicare din partea, această propunere din partea domnului comisar de Gucht anul viitor. Este foarte important ca Comisia DEVE în proiectul meu de acord deja să uh, prevadă, să anticipeze această uh, comunicare pentru că vor fi uh, acolo prevederi privind importurile care nu vor fi poate discutate de Comisia noastră, dar trebuie să existe măsuri complementare anunțate de comisie pentru a se permite activități miniere durabile, mai ales în țările, în zonele de conflict. Și aș dori să vedem cum pot fi elaborate aceste măsuri. Cer secretariatului, întreb secretariatul care va fi termenul limite pentru amendamente, pentru că nu îl cunosc pour répondre immédiatement. Pentru a vă răspunde imediat, doamna Sargentini, uh, amendamentele pot fi depuse până pe 16 ianuarie ora 12 și votul va avea loc pe 21 ianuarie. Are acum cuvântul domnul Cortes Lastra. Sí, muchas gracias, presidenta. <clears throat> Bueno, el señor Cashman es el ponente. Mulțumesc, domnul președinte. Domnul Kaczmarek nu e astăzi aici. Îmi cer scuze, deci raportorul din umbră, din partea grupului nostru, nu a putut fi în sală, dar în numele colegului meu îi mulțumesc raportoare pentru activitatea excelentă. Tot ceea ce a făcut raportoarea pe marginea acestui text este uh, de o calitate deosebită. Aș vrea să subliniez câteva elemente din partea grupului meu. Oricum, în mare vom putea sprijini ceea ce se stipulează aici. Se dorește o mai bună transparență în acest domeniu. Salutăm acest element. E o obligație prevăzută și, pentru, și pe agenda pentru 2015. În plan global vrem să avem o inițiativă uh, să avem o agendă post-2015. Trebuie să discutăm și despre comerț și un mediu de afaceri uh, responsabil. Să stabilim foarte clar care sunt uh, obligațiile pe care le au întreprinderile în acest domeniu. Iar în ceea ce privește Uniunea Europeană, discutând despre lanțul de aprovizionare, și aici e important să vedem cine ce rol uh, și răspundere și asumă. Toate normele trebuie să fie cât se poate declare. Trebuie să se știe de ce măsuri avem nevoie în așa fel încât să garantăm că nu se, adunge, nu se aduce atingere uh, drepturilor omului. Și acum câteva idei din partea mea și nu din partea domnului Kaczmarek cred că ar trebui să analizăm puțin uh, situația întreprinderilor care acționează la fața locului, mai ales că există întreprinderi europene adesea. Și știu că nu e o situație deloc uh, plăcută, mereu există uh, voci contrare, dar până la urmă ce ne interesează pe noi sunt drepturile omului. Nu e vorba doar de Africa. Acolo, sigur, exi există multe cazuri, dar și în America Latină. În domeniul mineritului există foarte multe încălcări ale drepturilor omului. Mi-ar fi plăcut să avem o dezbatere mai aprinsă astăzi pe acest subiect. Păcat că nu este suficientă lume în sală. Tot ce pot să spun este că noi, doamnă raportor, vă sprijinim în activitatea dumneavoastră atât de importantă pe acest subiect. Până la urmă, obiectivul acestei activități este de a începe cel puțin să abordăm ca atare problema nerespectării drepturilor omului, în Africa și nu numai. Eh, fru Levin, Levin du har ordet. Mulțumesc, domnul Le... doamna Levin. Jul, să... Mulțumesc. Voi vorbi și eu eh, limba mea maternă. E mereu plăcut să pot face asta, sunt doar câțiva eurodeputați în sală, profit de ocazie și uh, vorbind în limba maternă, vreau să îi mulțumesc colegii mele Judith Sargentini pentru un raport foarte bun, comprehensiv, așa cum spunea și domnul Cortes Lastra. Subiectul acesta e foarte important. Și europenii trebuie să se comporte corect în momentul în care acționează în plan extern. Industria extractivă este problematică aici. Și cred că în raportul lui Judith sunt câteva idei foarte utile pentru a rezolva problemele, să ne asumăm inițiativa în așa fel încât companiile miniere să plătească taxe și impozite în țările în care acționează. acordurile în acest sens cu țările în curs de dezvoltare ar putea fi negociate, așa cum se stipulează la punctul 26. E o idee salutară. Trasabilitatea materiei prime e un element primordial, în așa fel încât să cunoaștem originea produselor. Am uh, parcurs raportul, dar așa în viteză, și am o întrebare. Se discută oare despre inițiativa de transparență la nivelul industriei extractive? Se face trimitere uh, la asta în acest raport sau trebuie să venim noi uh, cu adăugiri? Și oricum, Crăciun fericit uh, tuturor! Da, ne apropiem de Crăciun și, uh, și eu, uh, prin efectul de contagiune, spune doamna Jolin norvegiană, am tendința de a vorbi limba maternă. Aș dori să mulțumesc și eu uh, lui Judith Sargentini pentru o activitate excelentă și atât de importantă. Cam acesta este rezultatul activității noastre de patru ani și jumătate. Este un simbol a ceea ce înseamnă ajutorul. Nu sunt doar banii pe care îi oferim celorlalți. Ajutorul nu se rezumă doar la cel 0,7% din PIB. Ajutorul e mai mult decât atât. E vorba de combaterea paradisurilor fiscale, e vorba de regimurile fiscale și respectarea acestora, așa cum se stipulează în alineatul 27. Și alineatul 20 e relevant. Acolo se stipulează importanța de a nu uita că mulți bani vin de la Banca Mondială, dar fără o trasabilitate perfectă. Am avut o serie de delegații peste tot în lume. Când am fost în Mali, ne-am dat seama că există companii canadiene care acționează în plan local și care nu plătesc toate taxele. La fel și în Zambia, unde există companii indiene și canadiene care nu își plătesc dările la stat. Cred așadar că acest raport reprezintă chintesența, a, uh, a, chintesența principiilor Comisiei noastre parlamentare și la nivel transpartinic mi se pare că suntem cu toții de aceeași părere. Împărtășim o viziune față de politica de dezvoltare. Așa că, stimată doamnă Sargentini, mulțumesc sincer pentru această activitate. Și vreau să mulțumesc și interpreților care uh, s-au chinuit să împrindă accentul norvegian, nu-i tocmai suedeză, dar se apropie. A fost o plăcere pentru mine ca acum în pragul Crăciunului să vorbesc în Parlamentul European Norvegian. Și acum vreau să trecem mai departe. Mai avem vreo 5-6 minute. Comisia Europeană e rugată să uh, participe Uh, ca să nu se mai simtă ofensată că nu dăm cuvântul. Domnul Giorgio Coci și domnul uh, Nieland, interveniți în ce ordine doriți, dar aveți la dispoziție șase minute împreună. Floor is yours. Um, thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumim că ne-ați dat și cuvântul. Nu vă voi prezenta toate cele 22 de pagini de notă de informare pe care am pregătit-o pentru acest subiect. Mhm. Având în vedere importanța acestui subiect, trebuie să vă spun că am participat la redactarea a, celor, a cel puțin trei rapoarte referitoare la resursele naturale și industria extractivă. Este un lucru bun, aș zice, pentru că mi-am început recent activitatea. Apropo, eu uh, fac parte din uh, Direcția Generală pentru Cooperare și Dezvoltare. Ar fi trebuit să încep cu asta. Colegul meu este de la DigiTrade. Putem să o felicităm și noi pe doamna Sargentini pentru proiectul de raport. Suntem de acord cu mare parte din, din el. Ca întotdeauna există însă niște uh, părți ale raportului pe care comisia le-ar fi redactat altfel, dar acesta este un lucru normal. Oricum, nu asta voiam să zic. Nu, nu la asta voiam să mă refer. Totuși, dacă există vreo sugestie pe care am putea o face, aceasta s-ar referi la oferirea de dovezi concrete și elemente uh, de cuantificare pentru a susține câteva dintre afirmațiile făcute. Ar fi utile pentru susținerea mesajului raportului. De exemplu, ceva cu privire la Um, dimensiunea problemelor identificate, consecințele care, uh, care um, ar, uh, ar intra în plan dacă Uniunea Europeană nu ar acționa, felul în care trebuie să evaluăm opțiunile, dacă să luăm uh, măsuri sistematice sau nu. Apoi se pune problema și uh, eficienței și um, felului în care să punem în aplicare măsurile propuse în raport. Aș dori să vă amintesc de diferitele elemente care se referă la principiul de bază aici. Cum să transformăm potențialul din minerit în într-un domeniu economic sustenabil și inclusiv. Am mai prezentat aceste idei și la alte reuniuni, deci nu venim cu nicio idee radicală, inclusiv la această comisie am mai vorbit despre aceasta. Am vorbit despre cunoștințele legate de resurse, ar fi mai bine dacă Uh, s-ar ști la nivel local ce resurse există pe teritoriul țării respective, resursele pentru a face, a desfășura negocieri eficiente, o politică fiscală um, și de taxe um, sănătoasă, solidă, transparență și exploatarea durabilă a resurselor. Deci, dimensiunea ecologică, cu alte cuvinte. Nu voi intra aici în detalii, pentru că, după cum am spus, am mai discutat aceste lucruri și cu alte ocazii. Dar dacă îmi permiteți, vreau acum să-i dau uh, ocazia colegului meu să vorbească și despre aspectul comercial menționat de raportoare. Mulțumesc! Sunt uh, de la DigiTrade. Am uh, discutat cu comisia, am uh, lucrat pe aceste minerale generatoare de conflicte în ultimul an, împreună cu Comisia. Cea mai mare dispută aici ar, ar avea loc pe marginea legii Dodd-Frank și nu se vorbește despre, despre acest lucru în, în raport. Ar trebui să ținem cont de acest lucru pentru că aceasta este problema companii, companiilor acestora. Companiile europene lucrează acolo, din, dar din cauza lanțurilor de alimentare nu pot să-și dea seama de trasabilitatea uh, mineralelor acestora, de originea lor. De asemenea, trebuie implicate și trebuie implicați actorii și din aval și din amonte. Companiile din uh, aval Uh, sunt, uh, fa fac, obiectul legii Dodd-Frank deja. Deci părerea noastră este că trebuie să ne concentrăm pe uh, companiile din Amonte. O a doua sugestie se referă tot la legea Dodd-Frank și anume disocierea companiilor de regiunile respective. Raportul nu se referă la acest lucru, dar este un punct nevralgic. Uniunea Europeană trebuie să țină cod de acest lucru și uh, raportul ar fi mai complet dacă s-ar vorbi și despre asta. Mulțumesc foarte mult și mulțumim că ați respectat timpul acordat. Dau acum cuvântul doamnei raportor. 5 minute pentru ca ea să poată răspunde întrebărilor. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru complimente. Întotdeauna e plăcut să le auzi. Cu acest raport am vrut să spun de fapt de ce nu putem să fim toți ca Norvegia. De ce nu putem să ne exploatăm resursele într-un mod responsabil, durabil de ce nu putem să fim toți ca Norvegia? Sau ca Botswana, uite, care are o abordare foarte inteligentă în ceea ce privește exploatarea diamantelor. Această problemă a blestemului uh, resurselor este un punct spinos în multe dezbateri. Nu se știe dacă există blestemul din cauza resurselor sau resursele din cauza blestemului. Putem să totuși să implementăm politici care îmbunătățesc situația. La întrebarea Izabelei Leuven, da, există referințe în, în uh, inițiativa Transparență Eficiență dar acest raport clarifică faptul că regimurile voluntare au nevoie de susținere legislativă pentru a um, egala concurența. Să vă dau un exemplu. Uh, RDC, Angola Siciad nu fac parte din ITI și acest lucru arată că există probleme acolo. Chiar și uh, Republica Africa de Sud uh, a, reușit, a, a refuzat să se alăture EITI. Deci avem nevoie de legislație care să susțină schemele voluntare și uh, responsabilitatea socială din partea corporațiilor. Către comisie. Poate că puteți să ne dați și nouă nota dumneavoastră informativă de 22 de pagini ca să înțeleg împreună cu experții mei unde aveți nevoie mai exact de dovezi concrete și de date. Dacă puteți să ne ajutați să îmbunătățim acest raport, v-aș fi foarte recunoscătoare. Deci, dacă puteți să îmi spuneți concret unde este nevoie de mai multe dovezi, o să îmbunătățim raportul. Răspuns către domnul Nilan de la DigiTrade. Am mai discutat aceste chestiuni înainte. Știu că Dodd-Frank este un punct problematic, dar dorim să schimbăm situația. Faptul că există această lege face uh, necesară existența unei legi europene care să repare ceea ce Dodd-Frank nu face bine și faptul că cei din Kinshasa se ocupă acum de, de legiferarea mineritului și transparența în acest domeniu, ecologizarea um, mineritului, um, se datorează și actului Dodd-Frank. Trebuie să luăm acest lucru în considerare. Totuși, trebuie să ținem cont de uh, faptul că embargoul trebuie să fie ridicat și consider că legislația europeană, care se referă și la companiile din amonte și la cele din aval, lasă loc, adică permite existența unei exploatări a acestor minerale care să nu genereze conflicte și să fie uh, una care să permită trasabilitatea. Trebuie să ne concentrăm de asemenea și pe uh, reglementările de, in, pentru importuri. Nu putem să să venim în completarea Dodd-Frank pentru că nu uh, trebuie să le oferim companiilor din lume să exploateze lipsele dintr-o lege sau din alta. Trebuie să oferim uh, ocazia companiilor de a respecta ambele legi în acest domeniu. Aceasta este rugămintea mea adresată dumneavoastră și comisiei și astfel voi încheia, domnul președinte. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mă corectez. Termenul pentru depunerea amendamentelor este 6 ianuarie la 12. Vom vota în 11 februarie în, în comisie și nu în 21, cum am spus înainte. Dacă nu există subiecte de adăugat la diverse, doresc să vă spun că următoarea noastră reuniune va avea loc în 20 ianuarie, luni de la ora 15 și toată ziua uh, de marți, a doua zi. Mulțumesc foarte mult tuturor și sărbători frumoase și un an nou fericit!